So, good afternoon, everyone. Thank you for... Bună ziua tuturor, vă mulțumesc că ați venit. Haideți să începem întâlnirea noastră de astăzi. Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea acesteia. Avem o propunere din partea raportorului de a muta punctul 6 după punctul 8. Dacă sunteți de acord sau dacă nu există alte observații, putem considera ordinea de zi adoptată cu această modificare. Mai am câteva comunicări de făcut. În primul rând, negocierile instituționale în temeiul normei 69F în dosarul uh, schimbul, uh, certificatelor de emisie, ETS, a fost uh, trimis înapoi către Envi pentru negocieri. Dați-mi voie să vă prezint echipa. Eu mă voi afla în fruntea acestei echipi, echipe. Raportor va fi domnul Duncan și raportorii din umbră vor fi domnii Bellet, Goodland, Gerbradny, doamna Conecica, domnul Eichhout, doamna Evi și doamna Tornanu. Va veni de asemenea un raportor din partea Italiei. Trebuie să vă anunț de asemenea că întâlnirea noastră de pe data de 9 martie, după amiază, este anulată. Ordinea de zi pentru sesiunea de dimineață vă va fi trimisă cât se poate de repede, iar în ceea ce privește întâlnirea noastră din această zi și de mâine avem la dispoziție pentru interpretare 21 de limbi. Ca de obicei, dosarul este disponibil și în format, electron, în format electronic prin aplicația e-meeting, iar din câte știți, întâlnirea este transmisă pe internet. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi în uh, dosarele dumneavoastră aveți recomandările coordonatorilor uh, de la întâlnirea lor din data de 31 ianuarie 2016, dacă nu există observații, le putem considera ca fiind adoptate. Trecem la prima dezbatere de pe ordinea de zi, e vorba de produsele fertilizante mai exact stabilirea normelor referitoare la punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE. După cum vă spuneam, vom discuta uh, proiectul de aviz. Raportoarea este doamna Gardini. Încep prin a-i da cuvântul raportoarei. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să am o intervenție cât mai succintă, să respect timpul de vorbire. Vorbim astăzi de această propunere de regulament și v-aș reaminti că actuala propunere de regulament, actualul regulament acoperă o serie întreagă de produse uh, fertilizante, dar cele care uh, uh poartă uh, Uh, marcajul CE necesită protecție, produs, procese de producție care sunt mari consumatoare de energie. Vă reamintesc că nu sunt stabilite în prezent limitele de materiale grele pe care le conțin aceste îngrășăminte, cum ar fi uh, și, de asemenea, nu conține niciun fel de limită pentru alți agenți patogeni. Prin urmare, noua propunere acoperă o serie mai amplă, o gamă mai amplă de uh, produse obținute și din materiile primare și secundare, și vizează și limite pentru uh, diferitele produse contaminante și metale grele pe care le conțin aceste uh, îngrășăminte. Se va permite, prin noul regulament, accesul pe piața internă al tuturor îngrășămintelor, punându-se astfel în practică principiile economiei circulare. Așadar, pe de o parte se face un pas foarte bun înainte și încercăm să îmbunătățim propunerea care acoperă astăzi o varietate foarte mare de produse în realitate și încercăm să susținem principiile economiei circulare. Vrem așadar să nu vulnerabilizăm uh, dispozițiile în vigoare, ci să le consolidăm din potrivă și să creăm și noi oportunități. Sigur, interesul nostru reprezintă protecția sănătății umane și animale și protecția mediului, la oaltă însă și cu menținerea capacității de a păstra sectorul acesta la fel de viu și în continuare, eficient și competitiv asigurând în același timp că resursele alimentare vor reuși să satisfacă necesitățile unei lumi a cărei populație este într-o permanentă creștere. Așadar, din punctul meu de vedere, trebuie să avem o abordare care să țină seama de toate aceste aspecte, mai ales în ceea ce privește problema substanțelor contaminante, pentru care Comisia noastră pentru Mediu este uh, competent, are competență exclusivă. În ce privește problema cadmiului, aceasta are o importanță deosebită și probabil că va reprezenta elementul cel mai delicat, cel mai sensibil din acest, această propunere, pentru că el face parte din uh, fosfați și ca atare și din îngrășămintele care conțin fosfați care conțin probabil o valoare destul de ridicată din această substanță. Uh, între 10 și 200 de miligrame per kilogram, după câte am constatat. Și acest lucru dă naștere unor îngrijorări, pentru că, pe de-o parte, nu au niciun fel de beneficiu din punctul de vedere al capacității de fertilizare și, pe de altă parte, pot avea, din potrivă, efecte nocive pentru sănătate, pentru sol și pentru calitatea apelor um, freatice. Prin urmare, am considerat că este necesar să se instituie limite, ori în uh, propunerea comisiei se introduce treptat o reducere a valorii maxime până la 60 de miligrame per kilogram la început și apoi până la 40 de miligrame după 2 ani și uh, după, după 6 um, ani și la, până la 12 miligrame după 12 ani. În documentul comisiei pe care l-a distribuit cu privire la cadmiu, comisia a recunoscut că valoarea de 40 de, de miligrame ar reprezenta deja un efort foarte mare din punctul de vedere al uh, industriei, în vederea decontaminării. Un astfel de rezultat ar putea uh, ajunge la un astfel de nivel s-ar putea ajunge destul de dificil, în timp ce pentru perioada de, pentru valoarea de 20 de miligrame, Comisia consideră că atingerea unui astfel de obiectiv pe termen mediu ar fi foarte greu de stabilit, ar fi necesare investiții uriașe pentru decadmiodizare și ar trebui în acest sens o, practic o reformare a pieței acestor îngrășăminte. Așadar, considerăm că în acest domeniu se cuvine să colaborăm pentru a găsi soluția cea mai ușor de pusă în aplicare, fezabilă și în același timp care să permită un grad maxim de protecție a sănătății, așa cum spuneam ceva mai devreme. În propunerea Comisiei se face vorbire de tehnica aceasta a eliminării cadmiului și am colaborat uh, în cadrul unui grup de lucru în data de 25 ianuarie cu o serie de experți care ne-au arătat că această tehnică deocamdată nu este răspândită pe scară largă, ci doar în laborator sau, în orice caz, la scară foarte redusă. E o tehnologie destul de puțin uh, prietenoasă cu mediul, pentru că produce, produce mult dioxid de carbon. Prin urmare, ea ar trebui îmbunătățită semnificativ sau, eventual, ar trebui găsite alte tehnici. Cât privește tehnologia aceasta denumită blending, din câte înțeleg de la experți, se pot amesteca roci cu caracteristici foarte diferite. În ambele cazuri însă avem um, îngrășăminte de calitate mai scăzută. Și atunci trebuie crescută, dacă, dacă reducem uh, nivelul de cadmiu, atunci trebuie crescută în altfel um, conținutul de fertilizator. Și atunci, practic, se anulează uh, ceea ce realizăm anterior, realizasem anterior prin eliminarea cadmiului. Dar trebuie să recunoaștem că proiectul acesta este foarte ambițios pentru că vorbim oricum de uh, niveluri mult mai scăzute decât se practică în alte părți, în Japonia, în Noua Zeelandă, în California, în Australia și uh, chiar și în țările care sunt cele mai atente la problemele de mediu, Chiar și acolo se întâlnesc uh, valori de câte două, trei ori mai mari decât valorile pe care le propunem noi. Prin urmare, și așa trebuie să fim conștienți de faptul că lucrăm pe marginea unei propuneri care este extrem de ambițioasă, care ar produce rezultate cât se poate de bune și care ne așează în calitatea noastră de europeni în fruntea acestui curent, acestui proces de protecție a mediului. Însă, în urma grupului de lucru din 25 ianuarie, am tras concluzia că, în prezent, pentru reducerea contaminării ă, solurilor, soluția folosită este reprezentată pe de o parte de noi strategii pentru a spori în mod semnificativ eficiența acestor îngrășăminte fosfatice și pe de altă parte să se practice o agricultură de precizie cu reducerea la minimul necesar a folosirii îngrășămintelor. Prin urmare, dacă vom susține această propunere, așa cum a fost ea formulată, am risca să avem o abordare mai puțin adaptată la realitate, cel puțin asta ne-au spus experții pentru că această agricultură de precizie nu este o agricultură de nișă, este o agricultură care se aplică de, cei, de către cei care folosesc genul acesta de îngrășăminte minerale. v-aș propune să ținem seama și de clauza de revizuire în baza căreia Comisia ar trebui să revizuiască valoarea acestor limite. Deci, după o anumită perioadă de aplicare a noilor valori limită, Comisia va trebui să evalueze impactul asupra gradului de contaminare a solurilor și să treacă și la o armonizare a acestor dispoziții și uh, cu uh, noile tehnologii care vor fi evoluate între timp în materie de eliminarea cadmiului. Și mai este un uh, lucru de care nu ne-am ocupat până în prezent și sper că vom putea să-l abordăm în mod cât mai eficient în viitor, și anume problema gestionării cadmiului, cadmiului <clears throat> cadmiumului extras. Pentru că e foarte important să vedem cum gestionăm acest cadmiu care a fost extras în cadrul procesului de uh, eliminare a cadmiului. Și mai sunt câteva elemente pe care aș vrea să le parcurg foarte rapid ca să nu ocup prea mult timp. Poate eventual dacă aveți întrebări le pot uh, răspunde într-o etapă ulterioară, dar vorbisem de produsele cu dublă utilizare, dual use. Aceste produse se realizează cu aceleași produse chimice ca și în cazul produselor fitosanitare și de aceea este foarte important să stabilească o demarcație clară între cele două. Apoi am vorbit despre biostimulatori în baza microorganismelor. Lista acestor microorganisme permise pentru producția de biostimulatori, în propunerea comisiei, prevedea o serie întreagă de limite impuse proceselor și tehnicilor folosite în prezent pentru obținerea acestor produse. De asemenea, Chiar dacă avem un microorganism care nu se regăsește pe listă, ar trebui să prevedem posibilitatea ca el să fie supus unei autorizări din partea autorităților competente, cum ar fi EFSA. De asemenea, consider că ar trebui inclus în text și uh, alte elemente biodegradabile și mai sunt și alte elemente, poate mai puțin importante, cu termene specifice, cu definiții și o, un proces mai clar de informare și așa mai departe. Sunt și alte elemente, deci am să mă opresc aici și dacă vor exista întrebări, uh, sunt gata să vă răspund mai pe larg, dar mai ales uh, voi asculta cu interes ceea ce au de spus colegii, pentru că, așa cum am uh, văzut și în cazul ETS, modul cel mai bun de a ajunge la un rezultat solid este acela de a implica cât mai amplu diferitele puncte de vedere. Mai ales într-un sector atât de divers cum este acesta, numai așa cred eu că putem să fim realiști, pragmatici ținând seama de opiniile tuturor ca să putem ajunge la un rezultat pozitiv. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă Gardini, pentru prezentarea dumneavoastră amănunțită și pentru abordarea pozitivă față de acest dosar. Am să dau acum cuvântul raportorilor din umbră și am să încep cu domnul Poc. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și doamnei Gardini pentru prezentarea de ansamblu asupra situației și prezentarea proiectului de raport. Acum pot să abordez o serie de puncte concrete care, după părerea mea, pun probleme sau poate nu sunt tocmai clare pentru a preciza un pic. Salut de asemenea propunerea din partea Comisiei. Cred că este o propunere bună S-a făcut uh, un efort considerabil pentru redactarea acesteia. Cred însă că comisia noastră nu ar trebui să submineze propunerea comisiei. Salut de asemenea și abordarea raportoarei, mai ales având în vedere metalele grele și limitele impuse pentru acestea, mai ales în ceea ce privește plumbul, Consider de asemenea că la negocierile ulterioare va trebui să lucrăm un pic asupra definițiilor, mai ales în ceea ce privește echilibrul între diferitele aspecte sociale, pentru că există o anumită contradicție. Dacă prioritatea noastră este sănătatea oamenilor, atunci nu o putem pune sub semnul întrebării prin uh, formularea care urmează în acea propoziție. Poate însă problema a fost o chestiune de traducere pur și simplu. Salut de asemenea propunerea în ceea ce privește limitele reduse de cadmiu în îngrășăminte de la 60 la 40 după 4 ani și la 20 de miligrame după 20 de ani. este în favoarea atât sănătății oamenilor cât și în favoarea mediului ar rămâne la limita de 60 de miligrame, așa cum propune raportoarea, mi se pare discutabil. Cred că ar trebui să ne gândim mai bine și să luăm în calcul abordarea opusă, tocmai o diminuare cât se poate de grabnică a limitei uh, privind cadmiul, pentru că acesta, din câte știm, este unul din factorii poluatori cei mai nocivi, dincolo de plumb, care a fost deja amintit. Acolo limitele vor fi mult mai stricte. Datele științifice sunt considerate ca fiind insuficiente însă mi se pare o afirmație greșită, pentru că există suficiente studii, de pildă studiul Smulders din 2013, acesta confirmă că e nevoie să reducem sau să eliminăm treptat cadmiul, limitele, de pildă, cea de 80 de miligrame reprezintă practic un punct de cotitură unde cadmiul deja nu se mai acumulează în sol. Va fi nevoie să discutăm puncte amănunțite ulterior, de pildă tehnologia pentru eliminarea cadmiului și sper că acest regulament va fi un punct de plecare pentru cercetări ulterioare în ceea ce privește cele mai bune metode de eliminare ale cadmiului. O serie din tehnologiile existente astăzi nu s-au dovedit a fi funcționale în China. O parte dintre aceste tehnologii au fost refuzate pentru că acolo limitele sunt mult mai stricte decât cele propuse în cazul de față. Având în vedere prioritatea noastră, sănătatea oamenilor și protejarea acesteia, nu ar trebui să acceptăm îngrășăminte importate care conțin aceste substanțe. Raportoarea propune de asemenea norme noi în ceea ce privește marcajul CE. Salut aceste propuneri. Voi înainta și eu amendamente în primul rând referitor la conținutul de cadmiu în aceste produse, pentru a putea remedia uh, această problemă, iar un alt punct uh, referitor la biostimulatori. Cred că ar fi bine să dispunem de o definiție a acelor elemente care nu atacă plantele în sine, ci rămân în sol. Ar trebui să privim de asemenea problema formaldehidei, în anumite situații aceasta este legată din punct de vedere structural și nu există o legătură chimică. Ar trebui să discutăm de asemenea și despre problema celor îngrășăminte bazate pe lignit și alte materiale naturale pentru a conchide, aș dori să rog Comisia să, să facă observații asupra amendamentelor 30, 31 și 32 în ceea ce privește îngrășămintele lichide. Mulțumesc, urmează domnul Nicholson. domnul Federley. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, mulțumesc pentru această dezbatere interesantă. Dezbaterea referitoare la cadmiu nu este o dezbatere nouă, am purtat de ani buni această dezbatere deja. În 1985, de pildă, Suedia a introdus limite mult mai stricte în ceea ce privește cadmiul. Știm că, de pildă, Suedia, Finlanda, Danemarca și Austria au deja praguri mult mai stricte pentru că în aceste state s-au purtat dezbateri intense, au existat îngrijorări din partea cetățenilor pentru că știm că există un risc crescut de expunere la cadmiu. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că există uh, posibilitatea ca state membre, statele membre să adopte norme diferite. Vorbim aici de un prag comun în Uniunea Europeană, dar există posibilitatea unei excepții. Dacă nu trecem la ce puțin nivelul propus de comisie, eu cred că chiar am putea merge mai departe și mai repede ar duce în acest fel la multe excepții de la, marcajul care, de la normele care guvernează marcajul CE. Cel mai bine ar fi însă să impunem un standard optim, undeva la nivelul cel uh, propus de comisie, după care statele membre au uh, posibilitatea de a-și impune propriile nivele, dar pot, bineînțeles, să facă comerț cu îngrășăminte minerale care conțin un nivel superior de cadmiu. Cred că ar trebui să fie abordarea pe care să o aibă Parlamentul European în ceea ce privește un set comun de norme. Dacă vreți să procedați mai încet, puteți face acest lucru, însă nu puteți folosi normele comune. Această cale e deja deschisă și există de asemenea posibilitatea după ce acest regulament va fi adoptat. Știm că Există numeroase riscuri în ceea ce privește cadmiul. De pildă, există riscul de cancer pentru populație, costurile pe care le presupune sunt enorme. Știm de asemenea că există tehnologii care au fost discutate deja în anii 90 despre cum pot, poate fi redus conținutul de cadmiu din uh, fosfații minerali și există deja studii în acest sens. În plus, mai este o problemă pe care știu că colegul meu, Ian Hoitela, îl, um, o va aborda imediat. De pildă, și în uh, îngrășămintele animale există un conținut sporit de fosfați. Deja în economia noastră există foarte mult fosfați, dar prin adăugarea de cadmiu, de pildă, riscăm să nu mai putem folosi îngrășămintele animale pe care le avem, pentru că în acest fel le poluăm noi înșine. Cred că în cadrul acestui proces ne vom concentra în deosebi asupra cadmiului, deși nu este toată, nu reprezintă imaginea de ansamblu a problemei. Există norme diferite care guvernează țările din afara Uniunii Europene și alte norme în statele membre, dar aduceți-vă aminte, putem lua și alte măsuri în cadrul statelor noastre, dar atunci nu putem face comerț între noi cu îngrășăminte. Eu, dragi colegi, vă rog, uh, Haideți să ne asigurăm că avem uh, un set coerent de norme și dacă vreți să deviați, să faceți acest lucru la nivel național, dar haideți să nu facem un pas înapoi în ceea ce privește o inițiativă care va avea un impact considerabil asupra sănătății cetățenilor și să ne asigurăm mai ales că această inițiativă e fezabilă. E deja fezabilă în multe state membre, iar în ultimii 30 de ani cercetările au făcut progrese semnificative. Mulțumesc! Now, Mr. Eck. Mulțumesc, domnul Eck. Da, asta am spus. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc, îi mulțumesc și doamnei Gardini pentru proiect mai ales având în vedere faptul că îngrășămintele reprezintă o sursă de cadmiu pentru mediul înconjurător, noi, după părerea mea, ar trebui să ne asigurăm că limitele pentru cadmiu din îngrășăminte să fie cât se poate de scăzute pentru că atunci când uh, cadmiu este eliberat în natură și când uh, contaminează solurile, suprafețele, apa, aerul, atunci acest metal greu atât de toxic ajunge și în organismele vii. Cel mai bine ar fi dacă cât se poate de repede am reduce și mai mult limitele de cadmiu, pentru că uh, Conform studiilor științifice, e nevoie de foarte mulți ani pentru a reduce la un nivel acceptabil contaminarea de cadmiu în sol. Sănătatea oamenilor și animalelor ar trebui să primeze în considerațiile și în activitatea noastră. Iată de ce sprijin propunerea Comisiei pentru a reduce conținutul de cadmiu în îngrășăminte în îngrășămintele pe bază de fosfați, pentru că reflectă îngrijorările autorităților de uh, protecție a mediului și a sănătății. Cred că în acest fel atingem obiectivele pentru economia circulară, dar și obiectivele pentru protecția mediului. Doar respectând uh, o serie de principii ecologice și integrându-le în agricultură vom reuși să facem acest lucru. Agricultura ecologică poate să asigure o sursă Uh, constantă de hrană, în același timp protejând sănătatea oamenilor, a mediului și animalelor. Avem un singur pământ pe care trebuie să-l protejăm. Trebuie de asemenea să discutăm uh, despre o serie de alte puncte pentru a atinge cel mai bun rezultat, mai ales în ceea ce privește sănătatea oamenilor și animalelor. Mulțumesc! Thank you very much. Now, uh, Mr. Mulțumesc foarte mult acum domnul Hoisling. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Mi se pare că raportul Comisiei este un progres în ansamblu și ajung imediat la observația unde nu mai sunt de acord cu uh, raportoarea, îi mulțumesc pentru prezentare, dar cel puțin în ceea ce privește pragul de uh, 60 de miligrame pentru cadmiu. Mi se pare complet de neînțeles, pentru că nu putem, sincer, noi, ca și Comisie ENVI, să scriem uh, în inițiativa noastră că o, pro- o propunere a Comisiei, care, într-adevăr, mai poate fi îmbunătățită, dar având în vedere uh, cadrul de 12 ani, mi se pare mult, prea mult, cred că putem proceda mai repede, dar noi, în schimb, ca și Comisie ENVI, să retrocedăm și să propunem un prag de 60%, cred că este inacceptabil argumentul că nu, ar nu ar fi fezabil din punct de vedere tehnic nu e unul viabil bineînțeles, vor fi niște costuri, dar nu poate să fie acceptabil pentru noi să spunem doar că va costa mai mult. Pentru că protecția mediului și protecția sănătății oamenilor ar trebui să fie un lucru de nenegociat. Iată de ce nu putem, sincer, să acceptăm aceste argumente, așa zise, economice și să spunem că din punct de vedere economic nu e fezabil. Iată de ce, dragă colegă, uh, te rog să regândești propunerea și să te întreb dacă chiar nu poți da curs propunerii comisiei și să spui în loc de 12 ani, poate ar fi cel mai bine să reacționăm imediat. Este un subiect care va fi discutat uh, intens și trebuie să ne întrebăm de ce ar trebui să rămânem mult în urma propunerii comisiei. Mai există un alt punct pe care doresc să-l abordez succint și cred că și aici trebuie să dăm dovadă de mai multă ambiție. Există probleme tot mai numeroase în ceea ce privește PFT, o substanță care nu se uh, deteriorează, dar care se acumulează tot mai mult în sol și în materiile organice. Aici trebuie să impunem limite mai stricte, iar în ceea ce privește mercurul și aici trebuie să impunem noi limite. Este de asemenea un lucru de luat în calcul prin aceste îngrășăminte cât mercur aducem în mediul înconjurător. Și trebuie de asemenea să ne ocupăm de supraveghere. Venim cu o propunere ambițioasă, însă cum stau lucrurile cu supravegherea? E problema eternă. Trebuie să supraveghem aplicarea acestei propuneri și cred că în propunerea comisiei aici mai putem aduce îmbunătățiri. Trebuie să fim cu toții de acord. E un domeniu unde trebuie să impunem normele cele mai stricte, nu trebuie să cedăm și nu trebuie să cedăm presiunii din partea lobby-ului industriei care să ne impună, să ne dicteze ce e fezabil și ce nu. Îi datorăm mediului să fim mult mai ambițioși în multe privințe, decât, mult mai multe decât dorește raportoarea. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Evi. Eh, mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc și eu, doamnei Gardini, pentru propunerea înaintată astăzi cu privire la revizuirea regulamentului privitor la îngreșăminte. Mă alătur celor spuse de către colegi pe tema cadmiului. Fără îndoială, propunerea comisiei este deja destul de ambițioasă și reprezintă un punct de pornire bun. Avem unele semne de întrebare în legătură cu propunerea de a mai amâna introducerea unor limite mm, reduse. Ținând seama de toate de elementele de informație prezentate până acum, studiile științifice și în baza și experienței dobândite. Vom interveni probabil cu o serie de amendamente în textul Comisiei pentru a lămuri utilizarea acestui termen de organic sau biologic, care ar putea să fie confundat tocmai cu agricultura biologică, organic agriculture. Deci, trebuie lămurită utilizarea acestei terminologii pentru a evita orice neînțelegere. De asemenea, cred că ar fi util să existe mai multe informații, mai multe date cu privire la compușii aceștia organici. Și de asemenea, am dorit să se facă o tranziție mai hotărâtă către o agricultură biologică, lucru pentru care este fundamental să colaborăm strâns cu toți operatorii din sector pentru a putea identifica tocmai uh, care ar putea să fie elementele de deșeurile organice reutilizabile, cum ar fi uh, îngrășămintele animale provenind din agricultură. Apoi, în ceea ce privește extinderea listei microorganismelor ce pot fi folosite ca biostimulatori, suntem cât se poate de favorabile acestei idei, însă fără îndoială că trebuie și aici lucrat mai mult. Așadar, ne păstrăm semnele serioase de întrebare cu privire la problema cadmiului, cadmiului și sper că în cursul discuțiilor să reușim să ajungem la un acord pentru ca poziția noastră să fie cât mai ambițioasă Tocmai pentru că, așa cum s-a spus, nouă ne revine competența aceasta, suntem Comisia pentru Mediu a Parlamentului European și nu putem să vulnerabilizăm și mai mult uh, o propunere a Comisiei pe tema aceasta. Uh, mulțumesc, doamna Godin. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, doamna Guardini, pentru prezentarea sa. După părerea mea, propunerea Comisiei ridică mai multe probleme decât rezolvă. Prima este esențială și se referă la pertinența însă și a propunerii Comisiei. Uh, și anume, dacă eforturile cerute întreprinderilor pentru a decontamina îngrășămintele au un impact real asupra sănătății publice și asupra mediului. Tehnologiile disponibile astăzi sunt foarte costisitoare economic și energetic. Și trebuie spus, uh, deși știe toată lumea, că uh, agricultorii sunt cei care vor ajunge să suporte costurile Uh, norme prea exigente ne-ar duce eventual la un nou scandal gen Dieselgate, pentru că aceste norme nu pot fi deocamdată îndeplinite de producători. Fezabilitatea tehnico-economică rămâne încă de demonstrat a acestor norme. O altă preocupare se referă la impactul acestor viitoare reguli asupra economiilor țărilor, economiilor țărilor exportatoare, mai ales Maroc și Tunisia, care riscă să fie destabilizate întreprinderi marocane lideri de piață au făcut investiții considerabile pentru a produce cu respectarea mediului și S-a gândit Comisia deja la măsuri de compensare? Un alt punct care n-a fost abordat este prezența rezidurilor de medicamente veterinare în îngrășăminte, care rezultă din subproduse animale. De ce Comisia a eliminat această problemă? Va fi ea subiectul unei alte propuneri? Și în fine o întrebare pusă de alți colegi, ce facem cu cadmiul care a fost uh, scos din îngrășământ? Evident că și noi vom face amendamente și sperăm să avem o colaborare uh, fructuoasă cu doamna Gardini. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Uh, am o listă de vorbitori. Mai întâi doamna Ris. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc, Adina. Vreau să-i mulțumesc și raportorului nostru pentru avizul său uh, foarte uh, bine conceput și pentru clarificările pe care le-a făcut la începutul reuniunii. Îmi imaginez că e un aviz care a îngrijorat Comisia pentru că am citit, am văzut un interviu pe site-ul Politico un interviu al uh, doamnei comisar Biencovska care se declară îngrijorată. Deci sper că ne ascultă acum pe internet și uh, cred că e foarte îngrijorată în legătură cu rezultatul discuțiilor noastre și a muncii noastre începește îngrășămintele. Un lucru este clar și anume nimeni nu se opune celor două obiective principale care sunt și ale Comisiei și ale noastre, și anume să încurajăm utilizarea la scară largă a îngrășămintelor organice pentru a promova economia circulară și de a limita în timp utilizarea uh, substanțelor poluante în îngrășăminte. Și sigur, de aici vor rezulta, uh, rezultă o serie întreagă de amendamente pe care raportorul ne le-a propus și pe care le susținem. Uh, începește chestiunea esențială, cadmiul. Doamna Gardini este în dezacord cu Comisia și începește limitele și uh, calendarul celor 12 ani uh, în care să se ajungă la pragul de 12 mg, trebuie să spun că uh, nu am încă o poziție precisă în legătură cu modul în care putem ajunge la obiectivele care sunt clare. E o chestiune care mi se pare esențială și care a fost evocată de raportoare și anume fezabilitatea măsurilor pe care vrem să le aplicăm modalitatea prin care vom ajunge la aceste rezultate și contrar la ce a spus domnul Rosting, nu e doar uh, aspectul economic uh, cel care ar trebui să ne preocupe, ci și fezabilitatea pe teren, ce vor putea face agricultorii și care sunt alternativele. Toate aceste lucruri sunt importante și mă fac să pun o serie întreagă de întrebări comisiei. Mai întâi, de ce să propunem această eșalonare 60, 40, 20 de miligrame? Deci sunt praguri eh, care nu sunt foarte rapide dacă este să ascultăm pe eh, ecologiști, dar ar fi o mare bulversare pentru lumea agricolă. Deci de ce acest tip de eh, praguri? ascult experții și raportoarea noastră a spus acest lucru la începutul discuției, a spus cât de complicat și scump este să ajungi la pragul de 40 și după aceea că este și mai complicat să ajungi la 20. Uh, Bun, dincolo de studiile de impact, mai există și alte date care să ne spună care sunt alternativele pe care agricultorii le au la dispoziția lor și nu vorbesc de bio și organic. Care sunt uh, uh alternativele, care sunt costurile suplimentare? A evaluat, a evaluat cineva aceste costuri, impactul și mai ales ce aș numi efectele perverse. Ne-am gândit, bun, eu nu sunt agricultoare, dar n-aș vrea să ajungem la rezultatul opus celui pe care îl dorim. Adică dacă concentratul este, îngrășământul e mai concentrat, să folosească mai mult cadmiu. Deci să sfârșim prin a obține opusul la ce dorim. Așadar, aceste efecte perverse mă preocupă foarte mult, acest cerc vicios și mi închipui că și experții comisiei se gândesc la asta, deci aș vrea clarificări pe aceste chestiuni. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnul Demesmacher. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să ne asigurăm că uh, și noi contribuim la tranziția către economia circulară și de aceea mi se pare importantă dezbaterea de astăzi. Sunt trei puncte pe care vreau să le abordez. Mai întâi, cred că este esențial să existe o legătură între comerț și utiliza- comercializare și utilizarea materiilor prime și îngrășămintelor cu alte cuvinte, o legătură între acest regulament și regulamentul privind nitrații. Comercializarea și utilizarea uh, acestora trebuie să fie bine reglementată și într-una și în cealaltă, pentru că altfel statele membre vor putea să folosească uh, regulamentul privind îngrășămintele, să folosească anumite prevederi, cum ar fi utilizarea efectivă a îngrășămintelor uh, biologice și compostului. Un al treilea lucru foarte important, după părerea mea, este forma, modul în care uh, uh, care va fi forma finală a produselor gel compost. Flandra a dorit să vadă o astfel de propunere adoptată la nivel european. Avem nevoie de o reglementare care să asigure calitatea trebuie să fie uh, criterii uh, care să definească uh, deșeurile care pot fi folosite pe post de compost și calitatea acestora și îngrășămintele pot avea un statut de tip end of use numai dacă îndeplinesc toate prevederile din regulamentul privind îngrășămintele. Cred că există un nivel bun de ambiție din partea Comisiei. Cred că n-ar trebui Uh, să fim sub acest nivel începește cadmiul și nu cred că ar trebui să facem pași înapoi aici, chiar dacă unele lucruri astăzi nu par realizabile, cred că această lege va trebui să fie un instrument care să încurajeze inovația și voi face, evident, o serie de amendamente pentru a realiza asta. Mulțumesc, domnul Hoitalma. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Sunt raportor în Comisia Agri, deci pentru mine acesta este un dosar foarte important și interesant. Aș vrea să încep descriind puțin contextul. Și într-adevăr, domnul Demesmarc a menționat că există foarte mult uh, potențial în ce privește recuperarea nutrienților. Asta ca parte a economiei circulare. Totdeauna spunem că n-ar trebui să existe niciun fel de pierdere de deșeuri și că ar trebui să facem această legislație cât mai clară și cât mai suplă în ce privește uh, pentru a putea să recuperăm uh, uh, substanțele nutriente cât mai bine. Deci ar trebui să existe criterii clare atunci când produsele secundare animale nu mai sunt considerate produse secundare și când se pot folosi nutrienții acestor produse ca sursă de îngrășăminte. La fel, pentru substanțele fecale umane și altele, toate acestea sunt organice, sunt surse organice care pot fi folosite, din care se pot uh, extrage nutrienții și se pot transforma în uh, îngrășăminte. Și cred că este important, foarte important să avem criterii clare. Și, într-adevăr, pentru a face acești nutrienți cât mai util pentru îngrășăminte, e nevoie de uh, legislație și trebuie să ne uităm și la directiva privind uh, azotații. Și aș zice că ar trebui să echilibrăm lucrurile și să spunem că nu mai este niciun fel de discriminare între diferitele tipuri de nutrienți, pentru că miza în acest moment este să folosești nutrienți din orice materiale organice, dar dacă folosești nutrienți din uh, uh, gunoiul de grajd, uh, ai anumite limite din cauza uh, uh, reglementării privind uh, uh nitrații. Deci vreau să schimbăm uh, această definiție a gunoiului de grajd și să spunem că gunoiul de grajd este excreția animalelor atâta timp cât uh, respectă acest, regulament, acest regulament și are o eficiență de cel puțin 80%. Altmel, altfel, ar trebui să aibă orice statut ca orice alt uh, îngrășământ organic și ar trebui să fie folosit în același mod și fără o limită care să se aplice. Pentru că dacă există această limită de aplicare, uh, ești în situația în care nu poți folosi întregul potențial al acestui gunoi de graj și trebuie să folosești mai multe îngrășăminte minerale. Deci trebuie să ne concentrăm pe potențialul pe care îl avem în Europeană. Așa cum spune și Comisia Europeană, la fosfați depindem 95% de importuri de fosfați dar putem refolosi fosfații în până cel puțin într-o proporție de 30% și chiar mai mult, dacă uh, luăm în considerare toate sursele posibile. Apoi începește cadmiul. Aici uh, Envy are putere exclusive, deci în raportul meu de la Agri eu nu mă refer la această discuție, dar aș vrea să spun că din perspectiva fermierilor, uh, aceștia nu ar trebui să fie uh, penalizați pentru contaminarea cu cadmiu a îngrășămintelor. Și acum există anumite discuții la Organizația Mondială a Alimentației și acolo se, concluzia ar fi că fermierii n-ar trebui să fie penalizați, ci cei care produc îngrășămintele. De asemenea, vreau să întreb Comisia Europeană dacă costurile acestei reduceri a nivelului de cadmiu, costurile acestor limite stringente privind cadmiul pe care le propune acum Comisia, ce efect va avea asta în ce privește costurile unei ferme. Și în fine, în ce privește biostimulatorii, sunt absolut de acord cu ceilalți colegi și cu raportorul, și anume, cred că există un potențial uriaș pentru folosirea microorganismelor și pentru o mai bună eficiență a îngrășămintelor, uh, pentru a face plantele mai rezistente la boli, dar n-ar trebui să lăsăm aici niciun fel de buclă ca aceste microorganisme să fie autorizate în cadrul acestui dosar. Ar trebui să fie o distinție clară. Mulțumesc foarte mult, doamna Șerperec. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sunt de acord cu ce a spus doamna Gardini, dar și cu ce a spus Jan Hautema, colegul meu olandez vorbim despre un aspect foarte important, care joacă un rol foarte important în campania electorală în regiunile rurale din Olanda. Vorbim de îngrășăminte care sunt esențiale pentru agricultura Europei. Europa dorește îngrijăminte uh, eficiente pentru a stimula producția în regiunile noastre. Vechiul regulament este realmente depășit și uh, sunt multe aspecte care nu au fost acoperite de multă vreme. Trebuie să folosim mai mulți uh, mai multe îngrășăminte organice. Acest regulament face parte din uh, uh, economia, pachetul economiei circulare, care afectează zona rurală, fermele și e un lucru pe care îl dorim uh, cu toții aici în Europa. Însă, legislația, normele birocratice nu trebuie să oprească această dezvoltare, ci să stimuleze economia circulară, să permită închiderea acestui cerc, așa cum a spus comisarul Timmermans deci eh, trebuie să oferim o oportunitate de a recicla fluxurile organice de substanțe chimice și sectorul eh, agricol e un aspect foarte important. De exemplu, obținerea eh, nutrienților din îngrășăminte de origine animală. Și pentru a folosi produse secundare de origine animală, trebuie să controlăm concentrația de cadmiu și azot Trebuie să permitem uh, fermierilor să închidă acest cerc al economiei circulare. Mă bucură faptul că doamna Gardini, raportorul și alți colegi au inclus acest, uh, au menționat acest subiect în intervențiile lor. Trebuie să avem o organizare cât mai eficientă ca să ne asigurăm că toate formele de îngrășământ sunt tratate în mod egal și uh, îngrășămintele uh, organice. Îngrășămintele bazate pe azot uh, dezavantajează îngrășămintele uh, de tip organic și asta nu mai poate fi, nu mai poate continua. De asemenea, un rol important uh, îl au biostimulanții și modul în care îngrășămintele sunt controlate și dacă ele sunt complet biodegradabile în 2 ani. Acest lucru mi se pare imposibil. Pentru a realiza acest scop ar trebui să avem, să fim mai ambițioși și aceeași viabilitate ar trebui să se aplice tuturor uh, prevederilor, dar și cadmiului, 20 de miligrame pe kilogramul de fosfat, uh, tehnic vorbind, nu e posibil și nu este viabil din punct de vedere economic. Aș vrea să aflu de la Comisie ce părere are în legătură cu asta, pentru că fermierii au realmente pozitivă față de această inițiativă, dar nu vrem să facem lucrurile imposibile pentru ei. Am vrea să știm ce spune Comisia. Domnul Lise. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și Elisabetei Gardini pentru proiectul de raport. Sunt de acord cu ea atunci când spune că trebuie să găsim un echilibru între posibilitățile tehnice, economice și necesitatea de a reduce în măsura posibilului componentele nocive. Am uh, văzut și propunerea din partea doamnei Biencovska, trebuie să o luăm în calcul, însă comisia trebuie să abordeze obiecțiile pe care Elisabeta Gardini și ceilalți colegi le-au adus. Prin urmare, există cu adevărat alternative în ceea ce privește originea geografică? Este de asemenea o întrebare. În continuare, dacă aceste alternative au un conținut ridicat de dioxid de carbon. De asemenea, din punct de vedere personal, trebuie să vă spun, în calitatea mea de medic, cadmiul este o substanță extrem de nocivă. Există nenumărate um, uh, efecte negative pe care cadmiul le are asupra sănătății umane, asupra oaselor, asupra sistemului nervos. Iată de ce trebuie să dăm dovadă de cât se poate de multă um, ambiție. Experții cu care am discutat eu discută de o limită fezabilă de 40 de miligrame, o altă limită ar fi uh, um, 20 de miligrame, ar fi o limită însă discutabilă dacă vrem să încurajăm și inovația în același timp. Cred că există un material uh, solid de discuție, iar comisia ar trebui să vină cu argumente solide pentru a uh, reduce forța obiecțiilor pe care le-au adus colegii. Mulțumesc foarte mult și în ultimul rând, doamna Grostet. Merci beaucoup, madame la présidente. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Ca și ceilalți uh, vorbitori, vreau să-mi exprim susținerea față de raportoarea noastră, doamna Gardini, pentru că raportul său încearcă să păstreze un echilibru între propuneri, pe de-o parte, ambițioase, pe de altă parte, realiste și pe un astfel de subiect nu e deloc ușor. Uh, suntem cu toții de acord că această uh, muncă de reflexie se înscrie în uh, cadrul eforturilor noastre legate de economia circulară, care reprezintă un fel de uh, fir roșu, fără încetare trebuie să ne gândim la această economie circulară pe care trebuie să o implementăm. Însă, pe această chestiune, aș vrea să vorbesc în special despre uh, elementele poluante și mai ales de cadmiu, care este principala problemă, cea mai delicată problemă, pentru că se știe că, uh, așa cum a spus și Peter Lise, cadmiul este extrem de periculos pentru sănătatea publică și pentru mediu. Așadar, noi suntem Comisia de Mediu și Sănătate Publică, deci nu putem lăsa la o parte chestiunea legată de sănătatea publică. Susțin obiectivele ambițioase de reducere a nivelului de cadmiu în îngrășămintele pe bază de fosfați. Dar suntem obligați de asemenea să înțelegem că există enorme mize geopolitice în spatele acestui dosar și raportorul explică foarte bine că această concentrație de cadmiu în fosfați variază după locul în care fosfații sunt extrași. Ori, principalii furnizori ai europenilor sunt Africa și Maghrebul sau Rusia. În Africa și în Maghreb, avem de-a face cu fosfați așa numiți grei, în timp ce în Rusia concentrația de cadmiu e mai redusă. Problema este că aprovizionarea din Rusia pune probleme, stârnește îngrijorare din cauza contextului politic pe care îl cunoaștem pe de altă parte, chiar dacă dorim să reducem cât mai repede posibil uh, concentrația de cadmiu, trebuie să ținem cont și de agricultori care nu au adesea niciun fel de alternativă imediată la acești uh, fosfați. Deci, pe de-o parte, trebuie să găsim soluții care să protejeze sănătatea publică, să încurajeze dezvoltarea tehnicii de reducere a cadmiului și să protejeze sănătatea, dar nu trebuie să avem o schimbare brutală. Deci eu aștept de la Comisia Europeană să-mi spună, să ne spună, dacă tehnologiile de extragere a cadmiului din acești fosfați există, sunt pregătite, dacă sunt utilizabile și nu vor antrena uh, supracosturi prea mari pentru filierele de aprovizionare. Așadar, propunerea doamnei Gardini de a fixa o limită maximă de 60 de micrograme pe kilogram înaintea unei posibile uh, revizuiri mi se pare interesantă, dar termenul de 12 ani mi se pare destul de lung, deci aștept să mi se explice dacă este indispensabil uh, sau dacă putem reduce acest uh, termen, pentru că este clar că e, e adevărat că Comisia IMCO este Comisia de Fond, iar noi, Comisia ENVI, avem datoria de a face propuneri realmente ambițioase pentru a obliga Comisia IMCO să țină cont de cererile noastre și de nevoia de protejare a sănătății publice. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Și acum e rândul Comisiei. Vă rog, reprezentantul Comisiei. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor eurodeputați. Mai întâi vă mulțumesc foarte mult pentru că ne oferiți ocazia de a interveni și noi în discuția aceasta cu privire la regulamentul privind produsele fertilizante. E un dosar foarte complex și se pot spune multe pe marginea sa, însă pentru că am doar un timp limitat la dispoziție, voi trece direct la subiectele principale. După cum știți, propunerea comisiei se poate uh, grupa în două obiective. Mai întâi să asigure un nivel ridicat de protecție a sănătății și a mediului, în aceeași măsură menținând echitatea acestei propuneri și, în al doilea rând, păstrarea pieței interne pentru materiile prime secundare. Fiecare amendament, Comisia consideră că trebuie să vină în conformitate cu aceste obiective cheie și nici într-un caz nu trebuie oferite uh, derogări decât în baza unor justificări cât se poate de serioase. Mulțumim foarte mult, domnului raportor, pentru că în proiectul său de raport a propus amendamente care ar putea îmbunătăți propunerea comisiei, de exemplu, o definiție mai corectă a produselor solide și lichide și o terminologie utilizată în mod obișnuit, folosind termenul de uh, fertilizatori uh, nu anorganici, ci um, minerali. De asemenea, sunt și alte amendamente pe care n-am avut ocazia până acum să le evaluăm. De fapt, nu vedem care este rostul lor. De exemplu, anumite reguli de etichetare și anumite trimiteri încrucișate între categorii nu ne sunt încă foarte clare. Desigur, Așteptăm cu mult interes să discutăm despre toate aceste lucruri, ținând seama de faptul că pentru noi obiectivul fundamental al propunerii comisiei nu trebuie modificat. Și astfel ajung la a treia categorie de amendamente propuse, și anume amendamentele pe marginea cărora analiza noastră aprofundată arată că obiectivul nostru fundamental ar fi pus în pericol dacă le-am adopta. Și iată care sunt îngrijorările noastre. Suntem mai întâi foarte surprinși cu privire la amendamentele legate de demarcarea juridică dintre regulamentul privind pesticidele și regulamentul acesta cu privire la produsele de fertilizare. Această linie de demarcare pe care o propuneți ar permite unui mare număr de uh, substanțe să, re, să, să iasă din regimul strict de control al produselor și să ajungă pe piață în baza unei, uh, unui regim mult mai puțin strict. Este un lucru deosebit de îngrijorător, cu, at cu atât mai mult cu cât raportul uh, menționează eliminarea cerințelor pentru anumite substanțe chimice, ceea ce înseamnă că practic nu va mai fi nimeni răspunzător pentru o uh, evaluare a fiecăreia dintre ele în mod cuprinzător ceea ce ar duce la un impact dramatic asupra sănătății și asupra mediului. Nu vedem, de asemenea, niciun fel de informații cu privire la evaluarea riscurilor în acest sens. În ce privește uh, mecanismul privitor la plante și biostimulanți, se dorește un rol din partea Comisiei încredințat EFSA. Sau se dorește încredințarea unui rol către EFSA din partea Comisiei e, pentru Mediu. Numai că noi nu suntem de acord cu asta pentru că EFSA are doar un rol consultativ. Și apoi nu putem să o consultăm pentru ce privește substanțele chimice, ci doar substanțele de tipul microorganismelor. În orice caz, ar scădea foarte mult nivelul de protecție și riscul este imposibil de estimat. În al doilea rând, după cum știți, noi insistăm asupra expunerii umane și a mediului la cadmiu. Este ceva ce trebuie redus față de nivelul din prezent. 60 de miligrame pe kilogram n-ar fi o limită suficientă dacă vrem să ne uh, propunem o reducere masivă. 8% din fertilizatorii pe bază de fosfați doar ar fi afectați pe piața europeană. În practică, valoarea de 60 de miligrame ar reprezenta, de fapt, reducere zero pentru îngrășăminte și, prin urmare, nu s-ar reduce cadmiul, proporția de cadmiu, nici în uh, alimentele pentru consum uman, nici pentru consum animal și, în general, în lanțul alimentar. Pe termen lung, uh, numai o valoare de 20 de miligrame ar putea să reducă în mod semnificativ această substanță toxică în solurile agricole. Așa cum am explicat-o cu mai multe ocazii, reducerea cadmiului este posibilă, inclusiv în produsele fertilizante. Suntem gata să evaluăm împreună cu uh, companiile din Uniunea Europeană și din alte țări aceste procese. Să nu uităm că în Uniunea Europeană avem cadmiu de la baterii, de la alte produse electronice și acestea duc la toxicitate. Prin urmare, ar fi oare rezonabil să păstrăm cadmiul în alimente atâta vreme cât uh, cadmiul uh, dăunează mediul înconjurător? Apoi, în ceea ce privește calendarul propunerii Comisiei și costurile pe care le presupune ea. În legătură cu calendarul, știm desigur că tehnologia pentru cadmiu există, numai că ea nu este suficient de matură deocamdată, de aceea am dorit să-i lăsăm timp suficient pentru a, a evolua și a deveni rentabilă. Avem nevoie de timp, știm asta, este și motivul pentru care am propus acest, uh, această perioadă mai îndelungată de 12 ani pentru uh, a se ajunge la un nivel de maximum 20 de miligrame pe kilogram. În acest timp, sectorul va avea vreme suficientă pentru a-și dezvolta tehnologiile cele mai rentabile, astfel încât aplicarea lor să fie sustenabilă la scară industrială. Sigur că trebuie să lăsăm sectorului tehnologic posibilitatea de a produce astfel de tehnologii, însă în același timp considerăm că nu putem să le impunem 7, 8, 9 ani, dar 12 ani ar fi un cadru rezonabil. Referitor la costuri. N-am astăzi cu mine niște cifre, să vă oferim o serie întreagă de informații. Vi le-am oferit de-al și în reuniunea de lucru pe care am avut-o împreună cu doamna raportor la sfârșitul lunii ianuarie. Și avem toată încrederea că costurile estimate ar fi mult mai mici, din două motive. Istoria evoluției tehnologice ne arată că atunci când tehnologiile devin mai cunoscute, costurile se reduc mult mai mult decât se estimase inițial. Și în al doilea rând, pentru că propunerea aceasta vizează introducerea pe piață a unei noi categorii de îngrășăminte, cele produse din uh, Um, materiile prime secundare în cadrul economiei circulare. Asta va însemna o reducere a consumului de îngrășăminte bazate pe fosfați. Acestea vor fi, acești, uh, aceste îngrășăminte vor fi înlocuite de celelalte și asta va însemna o reducere a costurilor. În al treilea rând, impactul mai multor amendamente mm, din propunere care ar uh, submina Uh, interesele promovării economiei circulare. Avem un plan de acțiune în materie de economie circulară și pentru acest, punerea în aplicare a acestui plan este nevoie de un cadru legislativ. Fără îndoială, trebuie ca îngrășămintele să fie sigure pentru utilizator, pentru mediu și pentru lanțul alimentar, să unele amendamente care vizează uh, îngrășămintele sintetice și minerale creează unele semne de întrebare, semne de întrebare nenecesare pentru alte tipuri de îngrășăminte, cum ar fi cele uh, organice. Noi am inclus toate materiile necesare pentru care riscurile se pot estima și pot fi controlate. Și cu acestea ajung la cel de-al patrulea element, nevoia unei uh, categorii de materiale bine determinate. În proiectul de raport, unele dintre ele ar deschide căile utilizării ca îngrășăminte a unui mare număr de produse secundare animale. Încă o dată, când nu sunt cunoscute materialele, riscurile nu au cum să fie nici estimate corect, nici controlate. Și al cincilea și ultima, ultimul element pe care voiam să-l menționez se referă la materiile plastice, Sunt incluse uh, unele astfel de materiale plastice în domeniul de aplicare al regulamentului cu scopul reducerii prezenței lor în soluri, în apă și în mediul marin pentru, angaja, pentru a se respecta angajamentele luate la nivelul Uniunii Europene, trebuie ca acest obiectiv să fie respectat și de actualul regulament și nici într-un caz să nu ducă la o poluare cu materiale plastice a mediului. În fine, considerăm că avem mult de lucru pentru a ne putea asigura că obiectivele cheie ale propunerii legate de noul regulament privind îngrășămintele nu sunt puse sub semnul întrebării prin aceste amendamente. Rămânem deschiși și flexibili să discutăm despre o posibilă îmbunătățire a propunerii noastre și, după cum arătam la începutul intervenției mele, raportoarea a făcut câteva propuneri bune. Însă, considerăm că principiul unui nivel ridicat de protecție a sănătății și a mediului trebuie să nu fie sub, în niciun fel subminat, iar deschiderea uh, uh pieței pentru uh, anumite materii nu trebuie permisă. Este de asemenea necesar să evităm ambiguitățile legislative și dificultățile neașteptate la nivelul punerii în aplicare. Închei spunând că aștept cu mult interes să particip la discuțiile ce vor urma și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult și acum îi dau cuvântul doamnei raportor pentru a încheia această dezbatere. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi de toate aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit. Am ascultat tot ce au avut de spus cu multă atenție și am constatat că majoritatea au fost îndreptate în direcția aceluiași obiectiv. De aceea sunt convinsă că vom lucra, vom conlucra bine și că în cele din urmă vom obține la nivelul comisiei noastre, Comisia Envi, cel mai bun rezultat cu putință. Sunt întru totul de acord cu multe lucruri care s-au spus. În legătură cu alte elemente, cred că putem să mai aprofundăm discuția. Problema fundamentală, cea a cadmiului, este împărtășită de toată lumea. Ideea că este cea mai delicată problemă din această propunere este într-adevăr o idee împărtășită de toată lumea. Rămân deschisă la o aprofundare în continuare a acestei teme pe care ar trebui să o facem împreună pentru a obține rezultatul optim. M-aș mai referi doar la câteva observații făcute de comisie. Pentru că există multe studii care vorbesc de acea limită de 20 de miligrame, o valoare care s-ar putea realiza prin aceste lucruri pe care ni le dorim cu toții. Eu vin dintr-o țară în care avem un sector agricol foarte dezvoltat, mulți experți în uh, domeniu și cu toate acestea, pe marginea acestui subiect, să știți că n-am reușit să găsesc prea multe informații. Dacă ele există, aș vrea să le împărtășim la, între noi, colegii, ca să putem să îmbunătățim uh, acest raport și, deci, și poziția Parlamentului în acest domeniu. Câteva lucruri spuse de către Comisie în legătură cu unele dintre amendamentele pe care le-am propus eu care ar submina obiectivele regulamentului? Sunt convinsă că vom putea să mai discutăm despre aceste lucruri, pentru că eu nu le cunosc în detaliu. Dacă va trebui să facem o reformulare pe undeva, pe aici, pe acolo, rămân deschisă, Poate chiar că au fost redactate incorrect unele dintre aceste amendamente, fiindcă vă mărturisesc că eu nu recunosc unele dintre lucrurile pe care le-a spus Comisia, sau poate le-a interpretat Comisia greșit, că eu nu recunosc în ce spunea Comisia lucrurile, unele lucruri pe care mi le atribuise în intervenția sa, uși de puțin mă recunosc acolo, tocmai pentru că noi, așa cum am spus la început, împărtășim obiectivele acestui regulament, cu atât mai mult cu cât eu personal vin dintr-o țară din nord-estul Italiei, unde economia circulară aplicată chiar îngrășămintelor, este o realitate de zi cu zi, în practică, de foarte multă vreme. Mai ales este aplicată de IMM-uri care colaborează cu cele mai bune universități din, Eur din Europa, cele din Bolonia și din Padova. De aceea ar fi cumva o contradicție în termeni uh, să fie interpretat uh, ceea ce spuneam noi ca fiind o subminare a obiectivelor. Același lucru și în legătură cu materialele plastice. În legislatura, în mandatul precedent, ne propuseserăm un rezultat foarte solid, și anume ca materialele plastice biodegradabile să fie aplicabile într-o mult mai mare măsură și să înlocuiască definitiv materialele plastice tradiționale. Eu întotdeauna am fost în favoarea biodegradabilității materialelor plastice, și, din păcate, în mandatul precedent am întâmpinat multe obstacole în acest sens și din partea altor state membre și din partea altor comisii. Îmi doresc așadar să depășim de data aceasta obstacolele, care poate că din punctul meu de vedere sunt niște simple neînțelegeri, și am toată convingerea că, de fapt, tragem cu toții în aceeași direcție. Și aș vrea să mai menționez o dată convingerea mea că trebuie să lucrăm mult și aprofundat pentru a obține un rezultat cu adevărat optim, pentru că subiectul este foarte amplu, foarte important și va trebui să ținem seama de un număr foarte variat de realități de pe teren. Și să ținem seama de toate evoluțiile pozitive din acest sector, fiindcă știm că cetățenii noștri au o sensibilitate și așteptări foarte ridicate din partea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc și cu acestea încheiem dezbaterea pe acest subiect. Avem un termen pentru depunerea amendamentelor pe data de 7 martie la ora prânzului. Și trecem la punctul următor de pe ordinea noastră de zi, conservarea tonului din Atlantic. Și începem cu doamna raportor, doamna Brianu. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Propunerea comisiei are drept obiectiv punerea în aplicare a măsurilor de gestiune, conservare și control cu privire la pescuitul anumitor specii ictice foarte înalt migratorii, așa cum uh, arată ICAT și uh, la, care, uh, la care convenție uh, din Uniunea Europeană este parte din 1997. Obiectivul este de a se uh, exploata în mod sustenabil, în mod durabil uh, resursele maritime în conformitate cu politica de pescuit comună. Analizând însă propunerea de față, nu ne rezultă clar care sunt recomandările pe care și-a propus uh, Comisia să le pună în aplicare deci aici cred că lucrurile trebuie să arate ceva mai clar. În propunere sunt prevăzute măsuri pentru anumite specii de pești, cum ar fi tonul obez, tonul cu uh, roșu, tonul striat, tonul tropical, uh, peștele spadă și alte specii deosebit de vulnerabile, cum ar fi rechinii și uh, țestoasele de mare. Tonul roșu face obiectul unei proceduri separate de punere în aplicare în, în cadrul planului multianual de reconstituire a stocurilor adoptat în 2016, care este, de-al un succes. Ceea ce voiam să vă propun este să punem accentul pe normele comune care vizează anumite ambarcațiuni din uh, țările terțe care își desfășoară activitatea în apele Uniunii Europene și vrem să evităm astfel o situație de discriminare în cazul bazinurilor uh, împărtășite, o situație des întâlnită în cazul Mării Mediterane. Vrem să existe programe, o chestiune foarte relevantă pentru Comisie, de observație științifică și de asumarea răspunderii de către statele membre care au obligația de a monitoriza, prin intermediul unor observatori calificați, cota minimă de uh, uh, pescuit pentru a se îmbunătăți datele științifice și pentru a se garanta eficiența și sustenabilitatea viitoarelor activități de pescuit. În ceea ce privește mm, inspecțiile efectuate de Uniunea Europeană um, la navele din țările terțe pentru a se identifica eventualele încălcări ale reglementărilor, noi ne străduim să combatem acest fenomen, avem regulamentul din 2005-2008 care uh, este menit să prevină și să discurajează pescuitul INN. Ținând seama așadar că această propunere a Comisiei deja constituie o punere în aplicare a unei decizii ICAT are o valoare foarte ridicată din, punct de vedere, din punctul de vedere al mediului. Prin urmare, propunerea mea nu este menită să aducă unor, unele modificări semnificative textului. Desigur, vom vedea ce amendamente vor propune colegii. Eu rămân cât se poate de deschisă. Eu însă am propus câteva amendamente pentru creșterea protecției unor specii mai vulnerabile, care adesea sunt victimele unor capturi secundare și uh, Adeseori se există astfel de practici de pescuit care le vizează. Noi dorim să se pună în aplicare a regulamentul 1380 din 2013. Thank you very much. Now, um... Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul raportorilor din umbră. Urmează doamna Gardini. Ok, grație. Si. Mulțumesc. Stimați colegi, am, am înțeles, am, am ascultat intervenția, sau am să vă citesc intervenția domnului Patricello, care mulțumește Direcției Generale pentru Pescuit pentru foarte bună propunere de regulament pe care a elaborat-o și doamnei raportor Briano pentru amendamentele propuse, care sunt în linie cu textul inițial al Comisiei. Și acum, pentru a ajunge pe fondul avizului uh, doamnei Briano, în partea considerentelor, reiterăm aprecierile pentru textul propus, dar domnul Patricello propune, prin intermediul unor amendamente pe care le va înainta, unele sugestii de modificare a amendamentelor 3 și 4, care se referă la punerea în aplicare, la transpunerea recom recomandărilor cu caracter obligatoriu ale ICAT. Referitor la amendamentele de pe marginea articolului 4, definiții, Domnul Patricello consideră că ar trebui aduse unele modificări la amendamentele 8 și 9, prin utilizarea unor definiții deja consfințite în, în domeniu, elaborate atât de FAO cât și de Uniunea Europeană în regulamentele în vigoare și mm, domnul Padeceu va înainta și amendamente în acest sens. Cât privește celelalte propuneri de amendamente pe marginea articolelor, este vorba doar de mici modificări de natură lingvistică. Deci probleme fundamentale domnul Patricelo n-a identificat, dar își rezervă dreptul de a interveni ulterior pe marginea unor subiecte pe care le vor fi ridicate în discu discuție colegii din grup. În lumina discuțiilor, așadar, domnul Patricello salută textul, propunerea de text care se îndreaptă în direcția corectă și este convins că, datorită inclusiv al de, a dezbaterilor de astăzi și a propunerilor făcute împreună cu colegii pentru îmbunătățirea textului mm, prin intermediul amendamentelor, vom reuși la sfârșitul negocierilor să ajungem la un aviz care să fie pe placul tuturor și care să fie numai puțin ambițioasă, menită să ofere indicații utile Comisiei pentru Pescuit. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor este doamna Engström. Mulțumesc, doamna președintă. Îi mulțumesc și colegei Briano, a făcut o treabă excelentă și dori, doresc să o felicit. Este un raport foarte bun pe care putem să-l sprijinim în linii mari. Există doar câteva aspecte pe care am dorit să le întărim. În primul rând, articolul 17, articolul meu preferat din regulamentul de bază din politica comună de pescuit ar putea să fie un articol uh, fundamental și am să înaintez un amendament pentru a-l include. Colegul nostru, domnul Mato, a inclus acest articol în avizul dumnealui de la Comisia PEș se referă la folosirea unui echipament de pescuit uh, selectiv care are un impact uh, redus asupra mediului. Este, bineînțeles, o inițiativă pe care o sprijinim. A fost un amendament verde adus la raportul Rodos în uh, acel regulament care a dus la articolul 17. Ne bucură așadar foarte mult că aceste principii progresează și se bucură de tot mai mult sprijin în Uniunea Europeană. Doream de asemenea să punctez câteva articole unde, după părerea noastră, doamna Briano a făcut o treabă excelentă la articolul 14 și 15, faceți o trimitere la interdicția asupra pescuitului de rechin, la articolul 15, alineatul 1, 1 se include o trimitere la um, testoasele și la vulnerabilitatea acesteia, acestora, Observați foarte bine, uh, în continuare se propune actualizarea legislației privind măsurile de control a, ale ICAT. Întrebarea însă ar fi de ce a fost nevoie de atâta timp pentru a actualiza acest regulament, un regulament um, al unei entități internaționale cu caracter obligatoriu pentru Uniunea Europeană. Așadar, de ce această întârziere? O întrebare directă pentru Comisie. În rest, uh, putem sprijini acest aviz. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Dornanu. <coughs> Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă raportor, salut acest raport în măsura în care acesta se înscrie în cadrul conservării resurselor biologice ale mării pentru a asigura în acest fel viabilitatea stocurilor haliotice pe termen lung, asigurând în acest fel viabilitatea economică și socială. Reamintesc de asemenea că politica comună de pescuit care se înscrie în cadrul uh, unor competențe exclusive ale Uniunii Europene trebuie să fie condusă pentru a-și atinge obiectivele în armonie cu statele membre vizate, fără a aduce în discuție actualitatea destul de dezagreabilă, putem uh, reaminti faptul cum uh, politica Uniunii Europene îndreptată împotriva unui stat membru poate, duce, poate face acel stat membru să părăsească Uniunea, așa cum s-a întâmplat în 1985 cu Groenlanda speciile din Atlantic și din mările adiacente fac obiectul unor amendamente pe care le-am înaintat, prin care am dorit să reamintesc că Uniunea Europeană face parte dintr-o organizație interguvernamentală. Discuțiile acestea sunt așadar urmărite îndeaproape și au un caracter obligatoriu, iată de ce gestionarea stocurilor haliutice depinde în mod obișnuit de autoritatea statelor membre având în vedere faptul că legislația europeană este superioară legislației naționale, recomandările ICAT trebuie transpuse în legislația europeană. În temeiul actelor delegate ale Comisiei, ar fi bine ca Parlamentul și Consiliul să se asigure că aceste competențe se referă în mod exclusiv la elementele neesențiale ale actului despre care vorbim. Trebuie să se verifice de asemenea evoluțiile actuale, mai ales în ceea ce privește uh, conservarea speciilor de ton. În continuare, având în vedere uniformitatea condițiilor de executare a regulamentului, Parlamentul, după părerea mea, trebuie să controleze îndeaproape actele de punere în aplicare ale Comisiei. Un alt punct important de ordin administrativ, rapoartele pe care statele membre trebuie să le prezinte anual Comisiei reprezintă o povară grea fie că e vorba de supravegherea navelor, de speciile de rechin capturate în uh, zona Convenției Sistam, sau uh, observațiile referitoare la zonele de pescuit, uh, la încărcăturile navelor, controle sau inspecții în ceea ce privește interdicția capturii sau detenției sau transportului de pește spadă din Marea Mediterană și introducerea unor programe naționale de observație științifică, toate acestea reprezintă o povară semnificativă. Țara mea este uh, Uh, un contributor net la bugetul Uniunii Europene, așa cum este de altfel și Danemarca, Suedia, țările de jos și uh, Regatul Unit. Iată de ce consider normal ca Uniunea Europeană să sprijine din, mod, în, din punct de vedere financiar statele membre în realizarea acestor operațiuni administrative uh, greoaie în acest domeniu al pescuitului, unde Uniunea deține competențe exclusive. Salut uh, precizia raportului în ceea ce privește subiectele de natură tehnică. Am dorit de asemenea să precizez în definiția dispozitivului uh, numit paragată ca adâncimea acestea poate varia în funcție de modelele folosite, ducând la consecințe semnificative asupra ecosistemelor marine lucruri care lipseau din definiție. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această poziție atât de fermă. Mă întorc, mă îndrept acum înspre comisie pentru observații. Vă rog, aveți cuvântul. Domnul Iesen. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să încep scoțând în evidență faptul că, având în vedere complexitatea dosarului, suntem foarte mulțumiți de procesul de consultare desfășurat până acum cu colegislatorii noștri. Acest dosar a fost gestionat uh, în spiritul uh, compromisului. Doresc să-i mulțumesc de asemenea raportare pentru raport, pentru proiectul de aviz prezentat, care ni se pare um, constructiv și favorabil. Câteva observații de natură generală, dacă îmi permiteți, am uh, câteva observații în ceea ce privește amendamentele. Încă de la început a fost un dosar destul de complex, atât pentru noi cât și pentru colegiuitori, mai ales uh, din cauza nevoii de a transpune nenumăratele recomandări care datează chiar din 2008. O parte dintre acestea au fost puse în aplicare parțial sau o parte din normele de control despre care s-a vorbit fie au fost introduse prin regulamentul de control al Uniunii sau prin uh, regulamentul pescuitului INN. Cred că ne-au ghidat două principii pe care doresc să le scot în evidență. În primul rând, transpunerea fidelă a măsurilor ICA despre care vorbim. Iar în al doilea rând, considerarea plină a contextului uh, legislativ al Uniunii Europene, cu alte cuvinte să nu duplicăm ce există deja și să nu creăm o contradicție cu achiul comunitar. În evaluarea proiectului de raport, raportoarea spunea că nu e ușor să își dea seama ce anume transpune regulamentul. Doresc să atrag atenția raportoarei că există un tabel de corelare care a fost pus la dispoziția Parlamentului, care oferă indicații în acest sens, sper că este disponibil și pentru comisia dumneavoastră, a fost pus inițial la dispoziția comisiei PEș. Cred oricum că este disponibil și este un document foarte util care poate orienta membrii astfel încât aceștia să își dea seama ce se face, de ce și de unde provin aceste inițiative. Câteva cuvinte în ceea ce privește amendamentele înaintate. După cum spuneam, în principal, nu există nicio problemă, dacă însă le împărțim în două categorii, acelea care ar putea să ridice anumite îngrijorări vizează mai degrabă natura juridică și am să dau câteva exemple. Amendamentul 3 vizând considerentul 9A este un considerent nou. Nu considerăm că este foarte clar, poate crea Uh, chiar nedumeriri, iar având în vedere măsurile care trebuie puse în aplicare de autoritățile statelor membre, cred că dacă acest amendament ar fi să fie păstrat, trebuie reanalizat pentru a vedea dacă poate fi clarificat. Credem că există o serie de neclarități acolo. În al doilea rând, amendamentul 3 pentru considerentul 10. Credem că obiectivul actelor delegate și de punere în aplicare sunt definite foarte clar în articolele respective și nu trebuie să fie incluse la anexe. Iată de ce propunem să modificăm considerentele și să eliminăm formularea în anexe. În continuare, amendamentul 14, articolul 30, aliniatul 3, trimiterea la regulamentul Consiliului 1185 din 2003 ni se pare superfluă. În continuare, Amendamentele 21, 22, 23 și articolele 72 și 73 vizează procedura pentru modificare și pentru um, exercitarea deleg delegării, credem că dacă principiul este consecvent cu acordul serviciilor interinstituționale, e în regulă, dar trebuie să verificăm Acum, în ceea ce privește propunerile de natură tehnică, încă o dată există o serie de amendamente care generează neclarități pentru că nu sunt definite precis. Câteva exemple. Amendamentul 11, articolul 9, aliniatul 3, introducerea cuvântului de mediu, environmental, în ceea ce privește speciile care fac obiectul și care nu fac obiectul regulamentului, după cum această formulare nu se, găsește, nu se regăsește în textul ICAT, ne întrebăm cu ce venim în plus față de obligațiile ICAT. La, alinea, la amendamentul 12, trimitere la speciile cele mai valoroase, cred că încă o dată aceeași observație se aplică, nu e preluat din textul ICAT, uh, și fără o definiție prealabilă, nu e evident cu ce vine în plus față de textul licat. Iar în cele din urmă, amendamentul 16 vorbește de adăugarea formulării evitarea celor practici de pescuit care uh, au efecte negative asupra uh, testoaselor în perioada acestora de reproducere. Încă o dată nu e foarte clar ce măsuri anume sunt vizate. Credem că ar putea genera mai multe nedumerieri. În rest, însă, sprijinim această inițiativă și ne aflăm la dispoziția raportorilor și a membrilor dacă există anumite aspecte care trebuie elucidate ulterior. Mulțumesc! Uh, mulțumesc! Sunt sigur că aceste chestiuni pot fi discutate separat cu raportorul, doamna Brianu. Aveți cuvântul foarte rapid să încheiați dezbaterea. Foarte rapid. Mulțumesc, doamna președinte, și le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru sugestii reafirm faptul că avem o deschidere maximă de a ajunge la un compromis după ce vom fi primit amendamentele. Mulțumesc și Comisiei Europene și în acest caz toată deschiderea noastră pentru lămurire și eventual pentru modificarea anumitor aspecte unde mai sunt ambiguități. Spor la treabă tuturor și ne vom revedea pentru a încerca să ajungem la un text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 voi trece. N-ați fost la început, uh, n-ați fost la început în sală când am schimbat uh, ordinea de zi. Da, nicio problemă, suntem flexibili. Dați-mi voie să încep mai întâi prin a mulțumi tuturor colegilor pentru amendamentele propuse. A fost o plăcere să le uh, citesc, au mers de la extrema stângă la extrema dreaptă, ele schimbă, de exemplu, data de începere cu una mai puternică decât în proiectul meu sau cu una mai slabă. Flexibilitățile au fost o mare țintă, ca să spun așa. Unii au încercat să facă legislația mai puțin flexibilă, alții mai mult, chiar mai flexibilă decât Comisia a considerat că este necesar. Așadar, în general, trebuie să spun că terenul uh, de joc uh, s-a extins și va fi o provocare pentru mine în calitate de raportor să găsesc uh, o poziție comună pentru a obține o majoritate extinsă în acest Parlament. Asta e un lucru de care mă tem și anume că riscăm să nu obținem o majoritate pentru Uh, direcția, una dintre direcțiile manifestate în amendamente. Sigur că am discutat deja proiectul de raport data trecută. Aș vrea să subliniez câteva elemente care au fost abordate și în majoritatea amendamentelor. Mai întâi, țintele pe termen lung. Am uh, găsit foarte multe susțineri pentru introducerea, într-un fel sau altul, a unor ținte pe termen lung. Așadar, am mare încredere că putem să introducem acest lucru în uh, textul legislativ la sfârșitul procesului de negociere. Începește raportarea și conformitatea, acestea reprezintă elemente importante. Unii cer primele uh, rapoarte chiar înainte să înceapă faza următoare, alții susțin poziția comisiei și alții cer rapoarte la 3 ani în loc de 5 ani. În ce privește flexibilitățile, asta e sigur principalul instrument pentru noi, pentru că nu vom atinge țintele pentru statele membre există susținere pentru asta, deci flexibilitatea va fi, flexibilitățile vor fi marea bătălie, de fapt. Asta e clar și, a fost clar și în Consiliu, din discuțiile pe care le-am avut deja și care deja și care încă mai au loc uh, cu unele state membre, este clar că se vor concentra în special pe flexibilități și că acest lucru va fi foarte important în LULUCF și în creditele ETS unii uh, elimină uh, flexibilitățile complet, alții încearcă să le întărească. Dați-mi voie să verific uh, ce mai aveam de spus. Da, doamnă președinte, m-aș opri aici. Pentru mine, lucrul cel mai important este să rămânem în cadrul acordului de la Paris, prevederilor acordului de la Paris. Și asta înseamnă că trebuie să examinăm cu mare atenție diferitele opțiuni care există Uh, prin amendamentele pe care le facem. Schimbarea datei de start, de exemplu, poate pune în pericol acordul, țintele din acordul de la Paris, pentru că dacă nu abordăm problema surplusului uriaș care s-a acumulat, am uh, putea sfârși prin a nu îndeplini țintele uh, pentru 2030 în sectoarele uh, care presupun împărtășirea efortului și asta trebuie să fie principala concentrare și asta va fi principala mea uh, idee în discuțiile cu raportorii din umbră. Sună răbdător să am aceste discuții. Există câteva probleme naționale care trebuie rezolvate. Am uh, văzut uh, unele memori de la membrii italieni. Știu de asemenea că de la Comisie că există o problemă cu Italia și sunt uh, dornic să cooperez și să găsim o soluție pentru această problemă, dar la fel sunt și alte probleme care au, alte țări care au probleme și până la urmă e un fel de joc de sumă zero, deci va fi dificil să satisfacem toate țările. Mă voi opri aici și voi uh, reinterveni la sfârșit după ce au comentat toți colegii. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul raportorilor din umbră, dar aș vrea să vă limitez intervențiile la două minute fiecare. Încep cu doamna Ursula. Mulțumesc foarte mult. Am să încerc să fiu cât se poate de succintă. În linii mari sunt de acord cu raportorul, mai ales în ceea ce privește ideea că ar fi mai bine să nu atacăm, să nu atingem repartizarea sarcinilor și e adevărat că Italia are o problemă, mai ales având în vedere PIB-ul, acestea trebuie să facă reduceri um, mult peste cele care îi revin. Amendamentele număr de 33 se referă la evoluția sistemului de, certifica- de comercializare a certificatelor de emisie. Cred că sunt uh, puncte la care am putea ajunge la un acord. Comisia a propus să se aștept, să se aștepte mai mulți ani fără a pierde această posibilitate. Noi însă am pornit, am propus un mecanism de flexibilitate suplimentar pentru a permite ca acele state care își îndeplinesc obiectivele să uh, fie premiate. Putem lăsa termenul stabilit, însă cred că mai putem discuta cu raportorul. În ceea ce privește mecanismele de flexibilitate, e adevărat că acolo există uh, cele mai multe posibilități de a aduce amendamente. Eu sunt pentru extinderea mecanismelor de flexibilitate din considerente de costuri, bineînțeles, însă impunând controlele de rigoare. În ceea ce privește extinderea mecanismelor de flexibilitate, ar putea să existe discrepanțe în ceea ce privește datele disponibile. E adevărat că um, datele disponibile în ceea ce privește pădurile gestionate ar putea să ajungă la o anumită armonizare, iar fi bine ca contabilizarea acestora să se facă cât se poate de repede și să nu așteptăm 2025-2026. De asemenea, cred că e bine să extindem mecanismul um, atâta timp cât uh, inițiativele sunt rentabile. Trebuie să scoatem în evidență o serie de amendamente care scot în evidență nevoia de a ne alinea la sectorul producției de alimente. Nu cred că aici însă ar trebui să discutăm despre cunoștințele disponibile în ceea ce privește cel mai bune produs agricole. Cred că aceste amendamente, pentru perspectiva mea, pentru punctul meu de vedere, sunt inacceptabile. În continuare, stabilirea de obiective pentru intervalul de după 2030 înseamnă să mergem prea departe. Eu cred că ar putea să fie pripit. În ceea ce privește actele delegate, că și aici există multe amendamente. E adevărat, Parlamentul încearcă tot timpul să transforme actele de um, punere în aplicare în acte delegate. Sunt acte însă care ar putea să afecteze statele membre. Doamnă președinte, mă apropii de sfârșit. Sunt multe propuneri interesante. Amendamentele sunt uh, de înaltă valoare și sunt convinsă că vom ajunge la un acord. Trebuie de asemenea să luăm în calcul faptul că această propunere este strâns legată de propunerea referitoare la LULUF. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor, doamna Dole. Mulțumesc. Voi face o prezentare rapidă a principalelor amendamentare socialiștilor, dar voi începe de la, prin a spune că există un principiu general în care credem și anume că susținem abordarea raportului într-o traiectorie mai îndelungată pentru că asta va da predictibilitate statelor membre și investitori privați și uh, va stimula investitorii în uh, uh, infrastructură, clădiri, agricultură și procese industriale cu emisii reduse de carbon. Ca să intrăm în câteva amendamente pe care le-am prezentat, mai întâi un amendament care se ocupă de obiectivele generale ale regulamentului. Aici amendamentul nostru respectă abordarea raportorului, subliniază importanța stabilirii unor traiectorii de reducere a emisiilor la niveluri de 80-90% până în 2050 și cred că prin această abordare putem ajuta uh, astfel încât Uniunea să ajungă să îndeplinească uh, țintele de la uh, Paris. Propunem schimbarea punctului de start, începând cu o traiectorie uh, de declin în 2017 la nivelul emisiilor 2017, care va Uh, reflecta mai bine și mai realist uh, situația și va evita uh, umflarea bugetelor de carbon, ca să spun așa, și cred că concentrarea astăzi ar trebui să fie și ar trebui să discutăm mai mult pe acest lucru, obiectivele și acțiunile sectoriale. Deci, propunerea Comisiei stabilește ținte naționale pentru 2030 la nivelul statelor membre. Acestea însă sunt ținte generale care nu, referă, uh, care nu uh, prevăd reduceri specifice și din moment ce acest uh, regulament acord, acoperă domenii, sectoare specifice, trebuie să ne asigurăm că fiecare contribuie la reducere și asta va fi foarte important cum se va traduce acest regulament în uh, politicile naționale ale statelor membre care să stabilească reguli și să stabilească niveluri care trebuie atinse, nivelul de reducere. Deci uh, considerăm că unele ținte minime pe uh, sector, ținte sectoriale ar trebui să fie un obiectiv cheie al regulamentului. În ce privește verificările de conformitate la care s-a referit raportorul, în propunerile Comisiei, aceste verificări au loc la 5 ani și penalitățile pentru nonconformitare toate se vor aplica în 2027 și 2032. Amendamentele noastre șterg aceste date propuse și considerăm că conformitatea e un punct foarte important care ar trebui să fie întărit semnificativ pentru a asigura realizarea scopurilor și sugerăm ca asta să se întâmple anual iar în legătură cu revizuirea, sugerăm o revizuire la fiecare trei ani. De asemenea, sugerăm că acolo unde este necesar, revizuirea ar trebui să fie acompaniată de propuneri legislative. Credem că o revizuire la trei ani nu ar fi prea dificilă din punct de vedere administrativ, dar în același timp ar aborda chestiuni care uh, uh, sunt, unde se înregistrează rămânere în urmă. În încheiere aș vrea să spunez că ar trebui să fie în interesul tuturor ca acest uh, regulament să dea rezultate și suntem dorniți să colaborăm cu raportorul și raportorii din umbră. Mulțumesc, domnul Dorman. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. E o problemă foarte importantă pe care o abordăm în vederea alegerilor din 2019. Problema cotelor pentru industrie uh, stârnește foarte mult interesul presei în special, dar uh, tăcerea altor sectoare este asurzitoare și trebuie să abordăm acest lucru. Aș vrea să spun că este o problemă foarte tehnică și ar fi bine dacă împărtășirea poverii aici ar fi um, formulată în termeni mai uh, ușor de înțeles, așa cum este în acordul de la Paris, în ideea de a face cât mai utilă dar o face cât mai utilă. Deci interesant să de văzut cum acordul de la Paris are un efect asupra producției de alimente, de exemplu. Articolul 2 vorbește despre cum uh, să se lupte cu schimbările climatice fără a afecta producția de alimente. E o obligație morală pe care o avem pentru a implementa acordul de la uh, Paris, trebuie să ne asigurăm că producția alimentară nu este restricționată în unele state membre, pentru că asta uh, ar trebui uh, să meargă mână-mână cu acordul de la Paris. De exemplu, anumite țări ca Danemarca sunt neutre din punct de vedere al influenței schimbărilor climatice. Dacă începem să punem presiune pe țări cum este Danemarca, care deja produce, asta ar fi un lucru negativ. De aceea, flexibilitățile trebuie împinse de la 100 la 200 pentru țări care au abordat deja, uh, ca o uh, răsplată pentru țări care au uh, abordat deja această problemă mai timpuriu. Trebuie să comunicăm pe o bază egală, trebuie să ne asigurăm că povara este împărtășită în mod egal, ceea ce nu s-a întâmplat întotdeauna când vine vorba de schimba, de protecția clima, climei. Dacă cădem de acord asupra un astfel de acord, atunci fiecare trebuie să-și aducă contribuția. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președintele. Doamna Secaut. Scuze, credeam că doamna Caneșna nu este în sală. Sunteți? Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt, pentru că sunt aproape 300 de amendamente și sunt sigură că în grupul raportorilor din umbră vom putea să le discutăm și să le examinăm. Vreau să subliniez doar care ar trebui să fie prioritățile noastre, nu doar implementarea acordurilor de la Paris, dar și conectarea uh, tuturor textelor relevante care sunt uh, adoptate în acest moment, pentru că nu e vorba de un document în, în sine, ci de faptul că acesta este legat de ce am adoptat uh, luna trecută, regulamentul ETS, ITS și de asemenea văd că raportoarea, raportorul, mă scuzați, dorește să facă legătura între toate aceste măsuri. Nu putem spune acum că avem uh, de a face cu un punct specific și ignorăm uh, modul în care el este abordat în altă parte. Ce trebuie să spun pentru grupul nostru este că în ciuda faptului că practic toți colegii au fost de acord că totul trebuie să fie corect și just, dar în același timp uh, ei cer excepții. Și nu cred că asta e posibil. Nu e posibil să mulțumim pe toată lumea și dacă începem să uh, dăm o excepție aici și una acolo, sfârșim uh, prin a avea un rezultat care nu o să fie corect pentru toată lumea. La fel, când s-a adoptat ETS-ul, dând o excepție unei țări, a trebuit să am, am subminat uh, alte opt, să zicem, și cred că, într-un fel, toate acestea duc la uh, injustiție și asta nu cred că ar trebui să fie prioritatea noastră. Deci cred că trebuie să ajungem la un consens în asemenea, într-un asemenea fel încât să nu dăm avantaje unora sau un tratament preferențial uh, altora. Vrem ca toată lumea să înțeleagă că e un efort comun de a poverii. Sper că vom uh, reuși să uh, rămânem în limitele angajamentelor de la Paris și că în trei luni vom avea un aviz care ne va da o poziție puternică în plenară. Mulțumesc, domnul Eckhout. Mulțumesc foarte mult. Uh, în primul rând, uh, aș vrea să mulțumesc raportorului. Cred că am făcut asta deja ultima dată, la ultima ședință. Uh, e bine că am putut să ne uităm la diferitele amendamente care au fost propuse. Este clar în ce direcție vor merge discuțiile. Aș vrea să subliniez că împreună cu propunerea ETS, aceasta reprezintă acțiunea în domeniul climatic al Uniunii Europene după acordul de la Paris. Trebuie să spun că am dat greș acum două săptămâni în plenară cu ETS-ul. Sper să nu dăm greș și cu asta, pentru că după aceea toți cei care aplaudau acordul de la Paris în plenară, lucru foarte emoționant de văzut, uh, dar după aceea vedem că atunci când e vorba de acțiune și de legiferare, nu mai aplaudă așa de mulți și internațional, la nivel internațional ne pierdem uh, credibilitatea pentru că, pe de-o parte, văd că Uniunea Europeană ține lecții uh, restului lumii, dar, pe de altă parte, când trebuie să acționeze, nu acționează. Bun, începește ETS-ul, o să vedem, dar nu vă așteptați ca prețul să fie mai mare de 10 euro pentru următorii 15 ani. Haideți să vedem ce o să facem cu ESR-ul acum, ESR-ul acum, dar să sperăm că nu va fi una un al doilea eșec uh, al acțiunilor noastre și că Parlamentul își va asuma responsabilitățile. De aceea, când ne uităm la unele propuneri pe care le face raportorul și la amendamente, suntem foarte uh, favorabili punctului de pornire și aici, de fapt, e diferența, pentru că unele dintre celelalte amendamente cresc uh, uh, nivelul de emisii pe care nu le mai reducem cu 1000 de megatone de dioxid de carbon. Deci aceste amendamente fac o mare diferență și cred că de aceea punctul de start uh, propus de raportor e foarte important și mă bucur să văd uh, că se creează o majoritate în favoarea acestui punct de pornire. Traiectoria pe termen lung o acceptăm, o susținem. Cea mai mare discuție pe care o vom avea vor fi aceste uh, portițe, LULUSIEF și ITS și aceste cifre vor face o diferență. Deci dacă începem să creăm portițe uh, și mai mari, uh, asta va însemna că până la urmă Uniunea își va îndeplini din ce în ce mai puțin din acordul de, de la Paris. Asta e traducerea directă a ce facem aici, deci haideți să ne asigurăm că această legislație face o diferență, reduce emisiile și noi, Parlamentul, putem fi bucuroși în legătură cu acordul de la Paris și atunci când trebuie să legiferăm pe marginea lui. Mulțumesc, mulțumesc acum doamna Evi. Eh, mulțumesc, doamnă președinte. Și eu consider că acest dosar trebuie interpretat în lumina contextului actual și al altor eh, dispoziții legislative în vigoare cu privire la um, mediu, cum ar fi inițiativa în domeniul ITS și în legătură cu activitățile forestiere. Uh, nu știm cum va sfârși uh, dosarul acesta lui LUCF, însă discutăm despre modificarea directivei ETS. Și propunerea adoptată în plenară, din punctul nostru de vedere, e foarte îndepărtată de ceea ce ar trebui să fie o abordare serioasă și coerentă pentru schimbările climatice. Cine continuă să creadă că aceste politici de mediu și pozițiile noastre în materie sunt uh, cele mai bune modalități de a uh, soluționa criza climatică și modificările climatice, se autoamăgește. Practic nu se precizează care sunt riscurile presupuse pentru a atinge obiectivele chiar și cele mai apropiate din 2030. Nu se vor face vorbire nicăieri de lipsa de adecvare a acestor propuneri pentru a atinge obiectivele din 2050, ca să nu mai vorbim de ce s-ar întâmpla și mai târziu. E foarte îngrijorător, pentru că riscurile acestea vor crește și mai mult în urma rezultatului uh, trilogului cu Consiliul. Vor fi și alte politici de care va trebui ținut seama. Și toate acestea se întâmplă într-un moment în care experții din lumea întreagă lansează încă un, al, un al, strigăt de alarmă cu privire la uh, viteza cu care au loc schimbările climatice. O viteză din ce în ce mai mare. Foarte pe scurt, în ce privește fondul acestor amendamente, cred că n-ar trebui să lăsăm nicio marjă de flexibilitate nici în ceea ce privește creditele provenite din LULUCF, nici în ceea ce privește creditele, deci LULUCF, la dispoziția statelor membre. Văd că nu mai sunt alți colegi din Italia pentru a discuta despre acest dosar aici în sală, dar în numele Italiei cred că ar trebui să precizez că există un mare, o mare marjă de îmbunătățire pentru sectoarele construcției, construcțiilor în special. Mulțumesc! Now I have Madam uh, Doamna schuer un minut, îmi pare rău. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc uh, domnului Gerbrandi. Emisiile de CO2 din Uniunea Europeană nu mai sunt privite doar ca o, o, un lucru care opțional trebuie redus, ci toată lumea înțelege că trebuie să împărtășim această povară. Vedem o uh, reducere de 30% și voi face amendamente în această direcție, de aceea sunt uh, dornică să susțin uh, opțiuni de extra flexibilitate în ce privește eficiența climatică a fermelor, așa cum ar fi amendamentul 2.6 alineatul 3, alături de ce a menționat și doamna Șaldemouze. Nu ar trebui să există o povară suplimentară pe ferme și efortul de împărtășire a poverilor trebuie să meargă la nivelul statelor membre. Trebuie să existe cât mai multă flexibilitate și asta e important nu doar pentru statul meu din care provin eu, ci pentru toate statele membre care se poată folosi opțiunea de flexibilitate ca o modalitate de împărtășire a poverii uh, pe toate sectoarele de către toate sectoarele. Sigur că e o problemă de respectare a acordului de la Paris, dar și e o problemă de eh, legată de viitorul fermelor de familie care au investit foarte multă energie și bani. Mulțumesc. Domnul eh, Lees, un minut. <clears throat> Vă mulțumesc, doamnă președinte, și din partea mea mulțumesc raportorului pentru prezentarea raportului. Doresc să abordez foarte succint două, trei aspecte care sunt legate de raportul meu, cu alte cuvinte, um, regulamentul LULUCF. Spre deosebire de o parte din antevorbitorii mei, sunt de părere că tocmai în ceea ce privește sectorul agriculturii și silviculturii avem nevoie de flexibilitate, cel puțin flexibilitatea propusă de comisie, uh, cele 280 de milioane de tone, mai ales în ceea ce privește silvicultura, cred că este necesar ca și gestionarea pădurilor să fie introdusă în partajarea poverilor, mai ales atunci când în regulamentul LULUCEF dorim să ancorăm o trimitere la sectorul pădurilor Iată de ce nu văd nicio justificare de ce să nu introducem aici pădurile gestionate în partajarea poverilor. În rest, este important pentru mine ca, în ceea ce privește calendarul, să rămânem coerenți. Aceste două regulamente sunt strâns legate și ar trebui să rămână, prin urmare, coerent între ele. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc! În numele Comisiei, domnul Beckman. Yes, thank you very much and thank you for this uh, debate and all the um, Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere și pentru toate amendamentele uh, care sunt foarte interesante uh, și care fac și mai interesant acest do- dosar. Câteva comentarii generale și apoi câteva specifice. În ce privește țintele vedem un interes pentru aceste ținte pe termen uh, mai lung. Considerăm că nu ar fi potrivit să, fără, să stabilim ținte pentru statele membre și traiectorii fără studii de impact până în 2050. Ar uh, uh, dezechilibra arhitectura ETS și non-ETS care există în acest moment. De asemenea, definirea metodelor pentru stabilirea uh, punctelor de start la 2021 ar fi contraproductiv și ar uh, reduce stimulentele pentru realizări suplimentare. Apoi, sigur că suntem interesați de chestiune pe termen lung, examinăm aceste propuneri și le vom aborda în uh, revizuirile, în revizuirile produse pentru 2024 conform propunerii comisiei. Dar sigur că putem discuta mai mult aceste chestiuni cu raportorul. În ce privește țintele naționale sectoriale, nu suntem foarte mult în favoarea lor, pentru că noi considerăm că statele membre trebuie să aibă flexibilitate în uh, realizarea țintelor naționale, care, lucru care deja e o provocare pentru multe dintre ele. Și, de asemenea, sigur, uh, toate aceste lucruri au legătură cu propunerea făcută recent de comisie că atunci când statele membre fac planuri naționale de climă, ar trebui să sublinieze modul în care fiecare uh, sector va contribui la scopurile naționale și la îndeplinirea acestora. Salutăm susținerea generală a membrilor Parlamentului în legătură cu ideea țintelor naționale, așa cum a fost propuse, mai degrabă decât uh, să concentreze dezbaterea pe flexibilitățile, cum a menționat raportorul. Sunt câteva chestiuni legate de domeniul de aplicare Uh, emisii legate de anumite elemente de biomasă. Aceste cifre și uh, mi se par greu de pus în practică. De asemenea, propuneri privind aviația care nu credem că ar fi necesare pentru că deja sunt acoperite domeniile fără aceste propuneri, la fel și uh, navigația maritimă și legislația de împărtășire a eforturilor. Apoi începește punctul de stat, care într-adevăr ne se pare foarte important. Vedem că raportorul uh, a spus că există propuneri care fac acest punct și uh, ori foarte mai puțin strict, ori mult mai strict. Noi considerăm că în punctul de început 2017 uh, ar face lucrurile suficient de stricte și n-ar lăsa niciun fel de surplus inițial ca să funcționeze flexibilitățile. De aceea propunerea Comisiei a fost diferită. Pe de altă parte, ideea de a începe cu 2020, cu țintele 2020, ar crea un surplus semnificativ și asta sigur ar pune sub semnul riscului multe realizări pentru ținta din 2020. Au existat propuneri de a trece anumite surplusuri din perioada actuală în perioada viitoare, dar asta sigur ar submina de asemenea integritatea propunerii. Comisia ia notă de amendamentele care pro, propun o vânzare la citație a locațiilor anuale. În ce privește uh, una dintre flexibilitățile ETS, uh, ce 100 de milioane propuși a fost bazați pe o evaluare de impact și creșterea semnificativă a acestui, acestui nivel ar uh, duce la anumite probleme în legătura uh, dintre sistemul ETS și non-ETS. Și Eh, dacă se creează prea multe condiții, ar fi de asemenea foarte greu de implementat după aceea. În ce privește flexibilitatea lui LUCF, marea problemă unde unii vor să o reducă, alții vor să o crească, evaluarea de impact a Comisiei consideră că cifra de 200 milioane e echilibrată, oferă multă flexibilitate, dar asigură și că acțiunile trebuie îndeplinite și în alte sectoare, nu doar în agricultură și în utilizarea terenului. Și în fine, două comentarii. Începește conformitatea. Au fost comentarii care au spus că propunerile comisiei merg de la verificări uh, pe un an uh, până la verificări pe cinci ani și că asta ar submina credibilitatea sistemului. Dar Comisia ar dori să submineze faptul că ce propunem noi este să facem verificări foarte stricte la fiecare 5 ani ca să reducem această povară și să există o raportare anuală a emisiilor către Națiunile Unite și către Uniunea Europeană și să se urmărească îndeaproape dacă acestea respectă țintele și traiectoria de țintă și Comisia să poată să ceară acțiuni suplimentare. Deci nu e vorba de a submina deloc credibilitatea, ci de a facilita, uh, de a ușura povara administrativă și de a face legătura cu sistemul de raportare LULUCEF care uh, are un ciclu de 5 ani. În fine, câteva chestiuni legate de amendamentele legate de natura uh, juridică. Aici Comisia nu consideră că e nevoie să se complice lucrurile suplimentare, să adauge chestiuni suplimentare. În ce privește revizuirea în 2019, aici ar fi o dificultate pentru că uh, textul legislativ ar trebui să intre în vigoare în 2021. Deci să-l revizuim înainte de 2023 mi se pare că e prea devreme. Acestea sunt comentariile noastre, dar sigur că suntem uh, deschiși și dorim să discutăm uh, pe acest subiect. Mulțumesc foarte mult. Madam Chair, I'll be, I'll be rather brief. Um, I, won't... Foarte subțin, doamnă președinte, n-am să fac un rezumat al tuturor lucrurilor ce s-au spus. Vreau doar să le mulțumesc colegilor pentru spiritul de bună colaborare, pentru contribuțiile lor la discuția de astăzi. Așa cum uh, sunt și ei, sunt și eu convins că vom ajunge la un numitor comun, însă aș mai semnala un singur lucru. În domeniul ETS ne confruntăm cu un lobby agresiv din partea sectorului. Nu neapărat în ce privește partajarea eforturilor. Sigur, ne contactează firme din domeniul agricol, din sectorul agricol, ne spun care este punctul lor de vedere, dar uh, Statele membre însele sunt cele care fac lobby-ul cel mai agresiv. Or, pentru noi, faptul că suntem organizați în culoare, în grupuri politice, de fapt, ne determină să avem dificultăți cu această problemă. Am văzut cât de greu a fost în cazul ITS să asistăm la desfășurarea votului final. Sunt convins că aici va fi și mai dificil, de aceea aștept cu mult interes să discut cu raportorii din umbră, însă înțeleg foarte bine că raportorii din umbră trebuie să fie foarte atenți chiar în grupul lor, pentru, în grupurile lor, pentru a se bucura de suficient sprijin din partea colegilor. Am și eu aceeași problemă în grupul meu. Prin urmare, vă rog să reflectați la asta, să strângeți rândurile, așa încât grupurile politice să fie cât mai unite cu putință. Alpinter va fi extrem de greu să ajungem la un numitor comun, nu doar în Comisia Envi, ci și în plenară ulterior. Mulțumesc! Yes, thank you very much. Da, mulțumesc foarte mult! Sunt convinsă că vom ajunge la un compromis rezonabil pe marginea acestui dosar important, pe marginea căruia vom vota pe data de 30 mai. Iar acum îmi face plăcere să îl salut, plăcere să salut pe domnul Daniel Craiharespo, domnul director general, care ni se alătură pentru un schimb de opinii. cu privire la rapoartele de punere în aplicare în materie de mediu la nivelul statelor membre. Felicitări Comisiei pentru inițiativă. Așadar, vă dau cuvântul pentru a face o scurtă prezentare și apoi sunt convinsă că vor avea colegii multe întrebări să vă adreseze. Îmi cer scuze pentru întârziere încă o dată. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Este o plăcere pentru mine să vin în comisia dumneavoastră pentru a vă prezenta pachetul de revizuire a dispozițiilor în materie de mediu. Știți că comisia a adoptat pachetul acesta în data de 3 februarie și este prima dată când facem asta. Avem practic o inițiativă cu totul nouă. Nu doar că o prezentăm, nu doar că vă prezentăm diferitelor celor două instituții Consiliului și Parlamentului European, ci facem un efort de comunicare și către cetățeni. Așadar, permiteți-mi să încep prezentarea mea cu un mic filmuleț pe care l-am pregătit pentru a le explica cetățenilor ce este revizuirea aceasta a dispozițiilor de mediu? Ce este acel EIR? Pentru că avem o grămadă de abrevieri, de acronime, dar nu știe nimeni despre ce e vorba de fapt. E bine, Iată, dacă sunteți de acord, dacă am permisiunea dumneavoastră, aș dori să vă prezint acum un mic video pe care l-am pregătit pentru cetățenii noștri. The environment is a concern for more than 95% of Europeans. It is up to us to protect it through the environmental rules and policies we have all agreed on. But they have to be implemented.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 Thank you. Uh, this was just to uh, share. Vă mulțumesc. Am vrut doar să vă arăt cum este acest mic filmuleț pe care l-am pus cap la cap ca să le explicăm cetățenilor la ce se referă acest pachet legislativ. Și acum aș vrea să proiectăm câteva slide-uri ca care descriu foarte succint inițiativa adoptată pe 3 februarie de către Colegiul Comisarilor. Știm cu toții că legislația în domeniul politicii de mediu oferă numeroase beneficii. Uniunea Europeană are legislația cea mai avansată din lume, dar problema nu o reprezintă regulile, ci punerea lor în aplicare. Și constatăm că punerea în aplicare generează costuri foarte mari din punctul de vedere al societății, dar și economice, Există probleme importante de denaturarea concurenței pentru întreprinderi. Regulile de mediu au deci un impact important asupra pieței. Prin urmare, am lansat această primă revizuire a punerii în aplicare cu un scop. Și scopul este acela de a arăta că dacă ar fi să punem în aplicare, dacă statele membre ar fi să pună în aplicare dispozițiile acestea corect, am putea salva 50 de miliarde de euro pe an și, așa cum spunea și se spunea și în video, numai politica în domeniul deșeurilor ar duce la crearea a peste 400 de mii de locuri de muncă. Ar fi circa 3 miliarde de avantaje din punerea în aplicare numai a unora dintre dispoziții. Iată care sunt sumele ce sunt în joc aici și Comisia are un rol foarte important de jucat Vom reveni la problema declanșării procedurilor de încălcare a dreptului umanitar, numai că trebuie să pun, dreptului comunitar, numai că trebuie să punem accentul pe uh, regulile de punere în aplicare. Sunt prea multe lacune în materie de punere în aplicare și de subiectul acesta vorbește toată lumea. Implementare, implementare, implementare, spune toată lumea, însă ce putem face pentru a o îmbunătăți? Și pe slide-ul următor, puteți vedea că pe 3 februarie am adoptat cele trei elemente ale pachetului. Mai întâi, 20 de rapoarte de țară. Este prima dată când Comisia a efectuat o analiză sistematică, stabilind la nivel strategic care este situația în fiecare stat membru în principalele domenii. Am identificat și principalele domenii, și anume economia circulară și deșeurile, natura, biodiversitatea și solul, calitatea aerului și gestionarea apelor, orașe durabile și acorduri internaționale, instrumente bazate pe piață și investiții și, respectiv, guvernanța eficientă. Pentru fiecare din cele 28 de rapoarte pe care am încercat să le elaborăm în modul cel mai prietenos și limped, mai, limpede cu putință, prietenos cu cititorul, am vrut să spun, există câte un mic rezumat și am să-l distribui acest, uh, am să distribui acest rezumat uh, membrilor Parlamentului, uh, Comisiei din Parlamentul European. Aveți aici rezumatele celor 28 de rapoarte ale Comisiei, arătând care sunt elementele principale pentru fiecare țară, plusurile și minusurile și ce trebuie făcut. Până acum nu s-a mai făcut așa ceva, e prima dată. Deci, iată, acum le spunem statelor membre, iată, trebuie să faceți mai mult în domeniul apelor, ce faceți în domeniul reșer, uh, deșeurilor nu e suficient, mai trebuie să lucrați la biodiversitate și suntem foarte mulțumiți de voi la domeniul calității aerului. N-am inclus schimbările climatice și uh, uh, substanțele chimice deocamdată, pentru că aceste elemente vor fi cuprinse în următorul ciclu de rapoarte. Pentru fiecare stat membru am cuprins acțiunile sugerate, fără să existe niciun fel de povară suplimentară pentru statele membre, fiindcă ne-am bazat pe informațiile de care dispune deja Comisia Europeană. Le-am oferit de asemenea statelor membre posibilitatea de a reacționa dacă au observații. Astfel încât acum putem să vă distribuim aceste rapoarte. Acum, pe lângă cele 28 de rapoarte, mai avem și o comunicare generală, umbrelă, în care sunt cuprinse principalele concluzii. Mai există și un al treilea element, anexa, care conține recomandări concrete pentru statele membre. În raport s-a constatat că problemele cele mai mari la nivelul implementării în toate statele membre se găsesc la gestionarea deșeurilor, natură și biodiversitate, calitatea aerului, uh, poluare sonoră și calitatea și gestiunea apelor. De asemenea, identificăm practicile bune în acest raport. Veți vedea acolo exemple de acțiuni de succes ale statelor membre. Deci am identificat și lucrurile bune. Principalele concluzii ale acestui exercițiu de strategie, și voi reveni asupra acestui element, deci, principalul mesaj este următorul. S-au făcut multe, dar suntem încă foarte departe de ce trebuie făcut mai ales în domeniile pe care le-am menționat. În aceste rapoarte facem o comparație a situației dintre, din statele membre și încercăm să identificăm și motivele profunde ale proastei implementări. Și aici Aș dori să mulțumesc Comisiei dumneavoastră, Parlamentului European, pentru că dumneavoastră ați discutat de multe ori de acest lucru și pe bună dreptate spuneați că Comisia trebuie să facă mai mult. Iată, pentru prima dată Comisia chiar face ceva în domeniul coordon coordonării dintre diferitele autorități, guvernanță, lipsa capacității administrative sau lipsa datelor necesare care nu permit să se identifice elementele principale. Deci am încercat să uh, avem în vedere în mod holistic problemele de mediu la nivelul statelor membre. Și acum, dacă ne uităm peste problemele punctuale și sunt convins că vor fi multe întrebări, de aceea voi fi subțint, deci dacă începem cu deșeurile, gestionarea deșeurilor municipale, care este fundamentală pentru sănătatea noastră, rămâne încă o problemă foarte mare. Sunt șase state membre care încă n-au reușit să reducă uh, deșeurile municipale și gropile de gunoi, să, să-și îmbunătățească sistemul în ce privește gropile de gunoi. Deși ținta era de 50% până în 2009, 8 state membre reușesc să uh, Um, producă de două ori mai multe deșeuri municipale decât statele membre care generează cel mai puțin astfel de deșeuri și știți că există ținte noi pe care le discutăm acum pentru următorul pachet uh, și am văzut că, din, că sunt șase state membre care au ajuns la țintele pentru deșeurile municipale și sunt nouă state membre care trebuie să-și accelereze eforturile pentru a atinge acest obiectiv până în 2020. Este foarte important, sunt foarte importante aceste planuri privitoare la uh, gestionarea deșeurilor municip, municip, municipale. Jumătate din statele membre încă nu și-au îmbunătățit eficientă în uh, colectarea uh, separată și acest lucru duce la o implementare insuficientă. De, deci, încercăm să privim din punct de vedere strategic problema aceasta a punerii în aplicare, aplicare și uh, încercăm să identificăm cauzele profunde. Și acum slide-ul următor, după cum știți, vorbim de Natura 2000. Am încercat să facem o evaluare adecvată, dar ce am identificat este că în șapte din toate aceste site-uri, situri Natura 2000 nu există niciun fel de plan de gestiune. De aceea am încercat să um, identificăm problemele din aceste planuri de acțiune sau ce a dus la lipsa lor, sunt probleme legate de finanțare, Trebuie ținut seama și de acțiuni mai ferme în legătură cu anumite specii. 15% din uh, speciile de păsări sălbatice sunt amenințate sau chiar pe cale de dispariție. Și există și povești de succes la nivel uh, local, dar rămânem foarte îngrijorați uh, în ce privește atingerea țintelor de biodiversitate, pentru că dacă nu facem ceva și repede și ferm, în viitorul foarte apropiat riscăm să nu reușim să atingem aceste ținte. Numai șapte state membre au reușit să uh, își realizeze desemnarea siturilor de interes în acest domeniu. Sunt țări care se, încă au probleme la uh, nivelul uh, procedurilor de evaluare în ce privește speciile marine. Toate aceste chestiuni uh, creează probleme la punerea în aplicare a planurilor de management pentru siturile Natura 2000. În fine, calitatea aerului. Știți că sunt foarte multe probleme, morți premature, sunt 16 state membre care chiar au um, acțiuni în instanță pentru depășirea uh, nivelului de uh, microparticule. PM10. Știți că există avize negative împotriva 5 state membre de curând, cele, ma- cele mai mari, pentru încălcarea dreptului comunitar în acest domeniu. Prin urmare, și aici situația este foarte gravă. Am menționat și unele măsuri bune care au fost întreprinse, de exemplu în ce privește zonele cu emisii scăzute, importanța impozitării, importanța punerii în aplicare, ne confruntăm și cu poluare sonoră excesivă, este o a doua cauză de mediu a bolilor, pe lângă poluarea aerului, după poluarea aerului. Este nevoie de planuri ale poluării uh, sonore și planurile de gestiune a acestui fenomen, de asemenea, sunt uh, lipsă în foarte multe state membre, deci încă o problemă dificilă. Referitor la ape, aici problema este că într-o treime din statele membre, peste 50% din toate uh, apele uh, supraterane sunt într-o stare bună, însă cu toate acestea, toate planurile de gestiune a bazinurilor râurilor au deficiențe și există un număr mare de state membre care nu au adoptat planurile de gestiune de a doua generație pentru bazinele râurilor. S-au făcut și lucruri bune și există și practici de succes pe care le-am menționat, dar ne-am ocupat, desigur, de probleme, în primul rând. Și acum, Referitor la instrumentele bazate pe piață și investiții, cunoaștem cu toții situația uh, dăunătoare, situația uh, subvențiilor dăunătoare, cum ar fi uh, practicile fiscale preferențiale pentru anumite pentru anumiți combustibili, pentru mașinile folosite de întreprinderi în scopuri private. Și știți că aici facem legătura cu semestrul european. Ați văzut recomandările din semestrul european, unde Comisia pune mult accent pe problema aceasta. Aș vrea să mai spun că EIR se leagă și el de semestru, în sensul că ambele exerciții pot reprezenta instrumente foarte bune de guvernanță macroeconomică în cazul semestrului european, și de punere în aplicare, de uh, umplerea lacunelor de punere în aplicare în cazul uh, EIR și, de asemenea, în ce privește abordarea cauzelor profunde ale dificultăților. O altă problemă de fond se leagă de guvernanța eficientă și de capacitatea de aplicare a regulilor. Multe probleme sunt în statele membre legate de fragmentarea responsabilităților de mediu. Ai autorități de nivel regional, altele de nivel local, în șase state membre, asta este o problemă foarte mare, care stă la baza unei transpuneri corecte a legislației în domeniul uh, mediului. Și n-am să trec peste faptul că în continuare există obstacole în calea accesului la justiție în domeniul mediului. Am identificat situațiile acestea în circa 10 state membre. Acum cum va funcționa acest nou instrument? Noul instrument va funcționa astfel. Vor exista trei etape, tocmai am parcurs-o pe prima, faza de analiză, etapa de analiză mai întâi, apoi dialogul și apoi a treia, colaborarea. Etapa de analiză cuprinde cele 28 de rapoarte de țară cu principalele provocări, oportunități și succese, apoi un raport de sinteză și anexa, cu acțiunile sugerate. În urma acestei analize se, declanșează, se va declanșa acum cea de-a doua etapă, și anume dialog de țară cuprinzător și transsectorial. Ce vom face acum? Ne vom deplasa în fiecare stat membru și vom discuta despre constatările EIR în detaliu. Vom vedea care sunt problemele, în ședințe la care vor participa părțile interesate, în Consiliul pentru Mediu de mâine vom avea o primă discuție pe această temă și așteptăm cu mult interes și contribuțiile dumneavoastră. Prima, primă, primul pas, îl va, cel de-al treilea pas îl va reprezenta colaborarea. E important ca Comisia să ofere orientări în domeniul reformei administrative, să existe un schimb de bune practici, Prin urmare, vom avea aceste dialoguri de punere în aplicare structurate. Belgia și Slovacia deja au, am stabilit cu aceste țări uh, dialoguri cu privire la EIR în primăvară și vom avea și o revizuire peer-to-peer -peer cu țările cu cele mai multe succese la nivelul punerii în aplicare, care au găsit cele mai bune soluții pentru a spune și celorlalte state membre ce au făcut ele și pentru a le susține așa încât să încurajăm uh, învățarea reciprocă și schimbul de idei. Obiectivul de la baza IR este acela de a stabili o agendă pentru sensibilizare politică. Statele membre primesc în fiecare zi scrisori de la Comisie cu privire la încălcări. Niciodată însă n-a existat un dialog strategic la nivelul Consiliului cu privire la domeniile cheie unde trebuie să ia măsuri. Prin EIR, pentru prima dată, vom oferi tocmai această posibilitate, într-un mod strategic, dar și foarte simplu, ușor de înțeles, ușor de citit, capitol cu capitol, țară cu țară, identificăm care sunt vulnerabilitățile la nivelul punerii în aplicare. Nu e o chestiune care ține doar de statele membre. Am dorit ca și Parlamentul European să fie implicat îndeaproape. Vrem ca și Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social să se implice. Ele și-au exprimat un interes deosebit în acest dosar, pentru că lipsurile în materie de aplicare nu pot fi rezolvate doar la nivel tehnic. Este nevoie și de stabilirea unor priorități politice și de o abordare sistemică transectorială. Mâine vom avea o primă discuție cu ministrii de mediu. Acum, ce putem spune în legătură cu uh, procedurile de încălcare a dreptului comunitar? Vor scădea acestea în urma aplicării EIR? EIR va înlocui declanșarea procedurii de încălcare a dreptului comunitar? Am să vă răspund foarte, foarte simplu și scurt. Răspunsul este nu. Trebuie să continuăm cu procedurile de încălcare a dreptului comunitar. Știm foarte bine că ele sunt cel mai bun instrument. Desigur, ne-am dorit un număr mai mic de astfel de proceduri, dar dacă încălcați uh, legea, vă pedepsim. EIR nu va înlocui declanșarea procedurii de infringement, ci face parte din efortul mai amplu de îmbunătățire a aplicării dreptului Uniunii Europene. Vor fi două inițiative anul acesta, una cu privire la accesul la justiție și cealaltă cu privire la asigurarea conformității cu legislația comunitară. DG Envi este prima direcție generală din comisie care, se ocupă, <laughs> care are astfel de probleme de cazuri de infringement și alte probleme asemănătoare, o, o mie de astfel de cazuri avem uh, cel mai mare buget după DG, DG uh, Concurență. Vom continua. Dar pe lângă procedurile în justiție, trebuie să ne asigurăm că se și pună în aplicare legislația. Considerăm deci că acesta este un instrument complementar, permițând statelor membre să identifice la un nivel mai strategic prin creșterea nivelului politic de abordare a problemelor cu care se confruntă. Sigur că Curtea Europeană de Justiție va continua să-și facă treaba. De asemenea, vom continua să lucrăm și cu condiționalitățile exante pentru fondurile europene în domeniul mediului. Vom avea, deci, un prim schimb de opinii la nivel politic în cadrul Consiliului pentru Mediu le-am prezentat, prezentat directorilor general pentru mediu acum câteva săptămâni acest instrument. Vom începe dialogurile pentru fiecare stat membru și vom lansa instrumentul peer-to-peer -peer cu Comitetul Regiunilor în luna iunie. Presa a reacționat pe larg. Poate că o să vă intereseze să știți că uh, Uh, ne-am bucurat ca niciodată de foarte multă atenție din partea presei. A fost un impact uriaș în presă. S-au concentrat uh, publicațiile pe provocări, pe implementarea la nivel național, pe provocările identificate și pe um, uh, recomandările comisiei. Peste 250.000 de oameni au primit informări pe Twitter, peste o, um, 400 de mii, probabil că au văzut acest video pe care vi l-am arătat mai devreme pe Facebook. Ceea ce e normal, pentru că oamenii sunt interesați și ei înșiși sunt o sursă foarte utilă pentru comisie, dacă vrem să aflăm ce se întâmplă de fapt. Avem cele 28, avem cele 28 broșurile cu privire la uh, cele 28 de rapoarte pentru statele membre, pe care le putem distribui și eurodeputaților. L-am pus la dispoziția doamnei președinte, de le le putem distribui și membrilor comisiei. Și în fine, mâine, cum spuneam, vom avea o primă discuție la nivelul Consiliului de Mediu, vom începe dialogurile pentru fiecare țară și ultimul meu mesaj pentru dumneavoastră, Cred că un rol fundamental îl are de jucat și Parlamentul European. Împreună cu Comisia Europeană sunteți singura instituție supranațională. Statele membre se ocupă, desigur, de interesele lor naționale, fiecare dintre ele, deci, dumneavoastră vă revine deci, să decideți ce rol vă asumați cu privire la un raport de inițiativă, poate, sau Parlamentul va hotărâ ce va face în continuare. Comisia însă va implica de plin Parlamentul European. Este prima dată când procedăm la această inițiativă și poate veți constata că instrumentul nu este perfect, de aceea așteptăm și sugestiile dumneavoastră. Cred că Parlamentul European mai are de jucat un rol foarte important și anume de a, crea, de a face legătura cu parlamentele naționale. Mult, o bună parte din legislația de mediu necesită modificări legislative și la nivel național. Dumneavoastră aveți aici o poziție privilegiată prin legăturile cu parlamentele naționale și, desigur, și prin legăturile cu cetățenii pe care îi reprezentați și cu care păstrați zilnic legătura și care trebuie și ei implicați fiindcă până la urmă unul dintre motivele pentru care mediul e atât de important este acela că vrem să le îmbunătățim calitatea vieții de zi cu zi. În toate aceste domenii considerăm așadar că aveți un rol foarte important de jucat pentru a ne asigura că proasta implementare e discutată la nivel politic aici la Bruxelles, dar și în statele membre pe care le reprezentați. Vă mulțumesc pentru atenție și îmi cer scuze că m-am lungit cam mult. Mulțumesc foarte mult! A fost o prezentare foarte interesantă. Felicitări încă o dată pentru această inițiativă legată de rapoartele de țară. Am deja o listă cu câteva intervenții. Îi rog pe colegi să nu uh, aibă intervenții prea lungi pentru a permite domnului director general să răspundă. Și încep cu domnul Florenț. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Se pare că e o problemă dacă discutăm despre unul din subiectele cele mai delicate din Europa, dar nu avem timp la dispoziție. Aș putea să discut chiar jumătate de oră. Îi mulțumesc directorului general că se află aici. Întotdeauna am discutat despre reducerea personalului în rândul dumneavoastră, toți oameni uh, de lăudat, dar care, bineînțeles, nu reprezentau decât uh, rămășițe. Sunt de multă vreme aici și știu cum stau lucrurile, cum stau lucrurile cu bunele intenții, dar dacă după 20 de ani de politică de mediu ajungem la concluzia că avem nevoie de un sistem pe trei etape și anume analiză, cooperare și dialog, atunci ar trebui să ne întrebăm uh, ce am făcut 20 de ani. Și vă asigur că cel puțin o țară ar uh, înregistra rezultate destul de deplorabile în această privință. Doamnă președinte, vă uh, rog acele țări care nu respectă linia noastră ar trebui să se așeze acolo în spate și ar trebui să asculte cum stau lucrurile cu țara lor. Faceți acest lucru, doamnă președinte, pentru că v-ați uh, surprinde atunci cât de plin ar fi sala, pentru că nenumărate țări pur și simplu nu aplică regulile. Iar aici comisia este nevinovată pentru că nu are suficienți angajați și așa mai departe. Prezentarea dumneavoastră mi se pare foarte bună Haideți să discutăm iarăși despre floră, faună, habitat. Aici am putea să avem păreri foarte divergente, însă următoare, următoare subiect, următorul subiect delicat sunt uh, tocmai gâștele din Franța și din uh, țările de jos, și în țările membre constat că se iau decizii uh, complet uh, aleatoriu. În Franța totul este interzis, nici măcar nu mai putem să ne uităm la gâște, în timp ce în țările de jos um, anumite grăi, grădini sunt complet rase de gâște, astfel încât grădinarii uh, sunt ruinați, iar țările de jos spune că totul trebuie să fie acoperit în temelul prevederilor europene. Uh, trebuie să abordăm acest subiect, să facem ceva. Nu spun că totul trebuie simplificat, însă totul trebuie să devină mai clar, mult mai clar. Directiva cadru apă, regiunea, țara mea stă chiar, e la, chiar la coadă. Însă există uh, anumite abordări pline de imaginație în landurile din Germania, însă regiunile nu mai pot plăti aceste intenții, aceste inițiative. Directiva privind îngrășămintele, o serie de catastrofe. Ce se întâmplă cu Comisia? De ce nu a luat deja inițiative în urmă cu 10 ani? Eu aș face propunerile europene ceva mai moderate pe aici, pe acolo. Poate avem nevoie de marje mult mai mici, așa cum a spus și cancelarul german. Iar dacă cineva nu respectă regulile, trebuie adus în instanță. Domnule director general, trebuie să faci acest lucru pentru că aroganța și ignoranța statelor membre cu statul meu înainte de toate și Ministerul Mediului um, pur și simplu uh, ne epuizează răbdarea. Iată de ce trebuie ca varianta executării să devină una mult mai strictă. În Germania, în fiecare zi avem 8.000 de uh, mașini înregistrate în plus, 8.000 în fiecare zi, iar dacă vrem să respectăm normele privind calitatea aerului, uh, trebuie să luăm inițiative mult mai semnificative. Dacă nu facem acest lucru, atunci vom avea foarte, foarte mulți oameni bolnavi și nu putem permite acest lucru. Domnule director general, vă sprijin complet în toate privințele, dar mă tem că voi fi singurul care va transmite acest mesaj. Sper că nu veți fi singur, domnule Florence. Cred că Parlamentul vă va sprijini, va fi alături de dumneavoastră sprijinind comisia. Următorul vorbitor este doamna Dali. Vă mulțumesc, uh, domnule președ... doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc directorului general pentru prezentare. Cred că pentru noi, în calitate de S și de directiva aceasta este una de salutat, mai ales pentru că uh, Colega noastră, raportorul responsabil de punerea în aplicare pentru cel de-a șapte, cel de șaptelea program de cadru mediu, lucrează din răsputeri și credem că există o legătură foarte strânsă între cele spuse astăzi și acest raport. Iată de ce și noi urmărim de aproape cum evoluează lucrurile. Am văzut uh, comunicarea comisiei care a identificat o parte din uh, problemele preliminare ale directivei, ale legislației în domeniul mediului. Există un impact direct asupra sănătății umane. Credem că e un pas pe drumul cel bun, și anume că Comisia a identificat care sunt cauzele care stau la temelia problemelor uh, comune. E vorba, în primul rând, de coordonarea ineficientă între statele membre și autoritățile acestora, iar pe de altă parte lipsa unei capacități uh, administrative și a unor mecanisme, precum mecanisme de conformitate. Credem că toate aceste probleme sunt strâns legate. Credem că atunci când să folosesc mai bine fondurile europene, putem aborda mult mai bine aceste probleme instituționale. Însă, adesea, atunci când Uniunea Europeană se uh, implică mai îndeaproape, pot spori de asemenea complicațiile administrative, lucru care poate fi considerat un obstacol de către statele membre. Uniunea Europeană poate să ofere un ajutor mai țintit statelor membre, acolo unde există o lipsă de informații și de date. de altfel unul din motivele identificate în um, aceast, acest exercițiu de revizuire. Comisia vorbește de asemenea de lipsa progresului înregistrat în contabilizarea capitalului natural. A arătat cum aceste date s-au folosit treptat în serviciile ecosistemice, chiar când vine vorba de luarea deciziilor în instituții diferite. Ar fi interesant să vedem în ce fel Comisia ar putea să analizeze inițiativele luate în statele membre, cum au fost cuantificate, cum au fost controlate și pentru a analiza capitalul natural, pentru a vedea dacă există o metodologie standardizată care să fie de folos statelor membre. Sunt convinsă că în acest fel putem uh, remedia lacunele care stau la baza unei implementări defectuoase a politicilor comune. În cele din urmă, considerăm că o evaluare mai bună a serviciilor ecosistemice, acolo unde putem cuantifica potențiala valoare, ar putea să reprezinte o încurajare pentru protecție sporită a mediului înconjurător, iar în acest fel s-ar aduce plus valoare asistenței furnizate la nivel european, deoarece aproape toate statele membre dacă aproape toate statele membre ar fi primit această avertizare la momentul oportun, ar fi reușit să-și dezvolte un mecanism adecvat de monitorizare. Trebuie să ne asigurăm că acest mecanism identifică soluții utile și oferă un sprijin care să fie cu adevărat constructiv. Mulțumesc. Mulțumesc, urmează domnul Gerbrandi. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc uh, directorului general pentru prezentarea revizuirii. Îmi aduc aminte foarte bine de audierea fostului comisar Potoșnic din 2009 Dumnealui, la începutul mandatului, spusese deja să nu așteptați din partea mea prea multe inițiative legislative. Eu am să mă concentrez asupra punerii în aplicare, pentru că aceasta este principala problemă. Iată-ne, opt ani mai târziu, confruntați cu aceeași problemă. O punere în aplicare defectuoasă. Iar dacă privim datele, este surprinzător numărul cazurilor de încălcare încă deschise, 286 de cazuri unde nu s-au aplicat sentințe. Prin urmare, chiar și după pronunțarea unei sentințe, statele membre au refuzat să pună în aplicare legislația europeană. La un moment dat trebuie să începi să te întrebi, așa cum a făcut și Comisia, cum vom continua. Și folosind pur și simplu eh, instrumentul, instrumentul bățului nu e de ajuns. Eh, salut eh, recurgere la abordarea morcovului, așa cum a făcut comisia, cred că e o cale bună înainte, însă și mă bucur că directorul general a scos în evidență acest lucru, nu cred că ar trebui să se axeze doar pe procedura de încălcare, să fie doar un instrument suplimentar. Eu sunt un optimist, sper să aibă un efect, însă problema de bază nu va fi abordată. Și e vorba aici de lipsa de disponibilitate a statelor membre de a pune în aplicare legislația europeană în domeniul mediului. Această lipsă de disponibilitate reprezintă pur și simplu, reflectă pur și simplu lipsa unor priorități. Statele membre sunt de acord cu legislația pe hârtie, însă în momentul în care aceasta trebuie pusă în aplicare, afirmă că e mult prea complicat sau că nu dispun de suficiente resurse financiare sau ce-o fi. Consider, prin urmare, că această abordare a bățului și a morcovului este o abordare necesară, o abordare bună, dar consider de asemenea că sancțiunile ar trebui de asemenea îmbunătățite într-un anumit fel. Am fost uimit uh, în urmă cu câteva luni când discutam despre directiva privind calitatea aerului, că procedurile de încălcare ajungeau până în instanță iar în instanță erau deja depășite pentru că dosarul se referea la obligații pentru anul 2007, atât de depășite așadar încât instanța a decis că nici măcar nu avea sens să continue cu respectiva cauză, având în vedere numărul de ani care trecuseră de atunci. Sper uh, că acest dosar să fie pus pe ordinea de zi a Consiliului. Aștept cu interes uh, rezultatele întâlnirii de mâine de la Consiliu. Ar trebui să meargă până la Consiliul European, la fiecare Consiliu European ar trebui să fie primul punct pe ordinea de zi. Problema cu care ne confruntăm este că există instituția Consiliului în timp ce uh, statele membre, fiecare, se ascund în spatele acestei instituții. Nu putem niciodată remedia deficiențele individuale ale statelor membre dacă nu, se, dacă nu există o abordare de ansamblu la nivelul Consiliului. Iată sfatul meu așadar pentru comisie, dar poate și pentru dumneavoastră, doamnă președinte, referitor la ce putem face noi, comisia noastră, pentru a obliga Consiliul să abordeze această problemă la Consiliul European. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mai există patru vorbitori înscriși pe ordinea, pe înscris a cuvântul. Vă rog să vă limitați. Domnul Iavo. Mulțumesc foarte mult. Am să încerc să fiu cât se poate de succint. Aș dori de asemenea să vă reamintesc că problema punerii în aplicare a sectorului mediului nu e nimic nou. E un lucru despre care am discutat în statele membre și la nivel european de ani buni. Iar după cum a spus deja domnul Gerbrandi, inițiativele și angajamentele luate de comisarul Potocnic, aș dori să scot în evidență că la sfârșitul mandatului dumnealui, domnul Potocnic a venit și cu o serie de inițiative eh, legislative referitor la inspecțiile de mediu și la accesul la justiție pentru ONG-uri și cetățeni, pentru că constatase că prin simple discuții cu statele membre nu putem uh, face ca achiul comunitar să fie pus în aplicare. Trebuie, prin urmare, să obligăm statele membre în direcția unei mai bune puneri în aplicare. Aș dori să spun de asemenea că există Uh, că sunt uh, elemente importante, inspecțiile de mediu și instituțiile, pentru că autoritățile, sistemul instituțional țin de competența statelor membre, însă fără instituții eficace nu avem cum să punem în aplicare legislația europeană de mediu. Iar cea de-a doua problemă, accesul la justiție, rolul ONG-urilor și a justiției, pentru că aceștia supraveghează felul în care se pune în aplicare legislația de mediu. Avem nevoie de aceștia. Iar ca ultimă observație aș dori de asemenea să afirm că această etapă în trei pași de a, pune în, de a obliga statele membre să pună în aplicare aceste inițiative, este însă important să continuăm cu um, urmărirea aproape acestora, pentru că, în ciuda uh, numărului sporit de cauză pe rol, nu putem obliga statele membre să pună în aplicare această legislație. Cred că cuvintele nu sunt de ajuns, avem nevoie de măsuri uh, care să ne permită să punem în aplicare legislația de mediu european în statele membre. Mulțumesc, doamna Grostet. Mulțumesc, doamna președinte. Voi încerca să fiu foarte succintă. S-a vorbit de diferitele dificultăți uh, cu care se confruntă statele membre. Începește Franța, statul din care provin eu, suntem destul de buni în ce privește protecția biodiversității și guvernanței rețelei Natura 2000, dar se pot face reproșuri în ce privește calitatea aerului. E adevărat, calitatea aerului este o problemă recurentă în marile noastre orașe, între altele, dar și în alte zone, în zone naturale, dar știm că, din nefericire, în acest domeniu nu există frontiere, nu există granițe. În ianuarie am avut niște vârfuri de poluare atmosferică extrem de mari în Franța, din cauza, pe de o parte, a meteo, uh, condițiilor meteo care au fost favorabile în astfel de situație, dar și faptului că poluarea venea din țările vecine, din Germania, de exemplu, și asta înseamnă că trebuie să existe o coordonare a politicilor statelor membre în ce privește calitatea aerului. Eu aș vrea să știu care sunt stimulentele care pot fi oferite, pentru că procedura de încălcare a tratatelor e un lucru, dar cred că trebuie mai degrabă să încurajăm statele membre, să le ajutăm să facă ceva. În acest moment, uh, în perioada de criză, adesea financiară, statele membre nu se angajează să ia măsuri deci ce propune Comisia Europeană pentru a ajuta demersurile și proiectele care se fac pentru îmbunătățirea calității aerului? Mulțumesc foarte mult, doamna Șelpri. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc directorului general. Cred că e un uh, subiect important, mai ales dacă Vedeți aici că și Comitetul Regional a avut un rol foarte important de jucat, pentru că ei sunt oameni care sunt foarte aproape de cetățeni în multe state membre. Mulți europeni s-au săturat de Europa, de Uniune, de fapt, pentru, și, pentru că adesea li se spune că toate problemele sunt din cauza Uniunii Europene. Adesea avem de-a face cu cifre, nu cu realități. De exemplu, directiva habitatelor uh, nu pot explica în regiunea mea, nu pot explica de ce timp de patru generații au putut să facă lucrurile într-un anumit fel și acum ei trebuie să schimbe complet tot ceea ce fac uh, din, și uh, uh nu au decât că acest lucru se datorează Uniunii Europene, între ghilimele. În țara mea, ca în și alte țări, există mulți fermieri care, să zicem că aveau câte 70 de vaci și care au fost forțați să iasă din afaceri din cauza standardelor impuse. Totul uh, depinde de modul în care calculezi. Dacă vă uitați la uh, cifrele minime pentru nitrați, de exemplu, ei îndeplinesc standardele europene și spun asta pentru colegii mei olandezi, dar legislația și regulile sunt greșite. N-ar trebui să spunem când examinăm acest uh, punct specific și mă uit acum înspre directorul general că trebuie să, uh, uh, să aplicăm legislația. Trebuie să ajustăm și să amendăm și trebuie să avem încredere că și Europa va face acest lucru. Nu știu ce se va întâmpla dacă nu facem asta. Am văzut ce s-a întâmplat în Marea Britanie. Doamna Paricini. Presidente, ringrazio anche la... Domnul Pedicini, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mulțumesc Comisiei pentru eforturile depuse pentru uh, analiza implementării legislației uh, în domeniul mediului în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, constatăm că, în ciuda unor îmbunătățiri, mai există probleme majore în ce privește cali gestionarea calității apelor, a aerului și a gestionării deșeurilor. Sunt probleme fundamentale de mediu care au repercusiuni asupra sănătății cetățenilor Uniunii Europene, cu consecințe, deci, din um, acest domeniu al sănătății publice. Sunt de acord cu cele spuse de domnul Gerbrandi și anume că, într-adevăr, la mecanismul de uh, declanșare a procedurii de infringement, ceva n-a funcționat. M-aș referi la zona din care provin din Italia, unde s-a dovedit științific legătura dintre nivelurile anormale de Mm, incidență de, de prezența um, a tumorilor, mai ales pentru, uh, la nivelul copiilor și uh, gestionarea incorrectă a deșeurilor. Suntem foarte departe de aceste concepte teoretice, cum este cel de economie circulară. Pur și simplu deșeurile sunt arse pe stradă, sub cerul liber și vorbesc și de deșeuri periculoase, care sunt deja periculoase înainte de a fi arse, dar amite după. Apoi ele sunt aruncate în terenuri uh, uh, agricole, cultivate sau în apropiere și în felul acesta sunt contaminate și produsele agricole cu pagube uriașe, inclusiv pentru sectorul agricol. Nici nu mai știu câte interogări parlamentare, câte întrebări în domeni, în, am, am adresat, câte solicitări la adresa comisiei, câte schimburi de opinii și totuși nu s-a întâmplat absolut nimic. Comisia ne spune că face sugestii pentru fiecare stat membru, dar întrebarea mea este următoarea. Cine trebuie să acționeze? Câtă vreme de ani întregi, mă refer la ani întregi, guvernul național nu face nimic. Guvernul local, regional nu face aproape nimic, chiar dacă are fonduri europene. Autoritățile locale nu intervin nici ele. Întrebarea mea este cine, Doamne, iartă-mă, mai trebuie să intervină dacă Comisia nu își asumă niciun rol în domeniu. Nu îmi spuneți că soluția e procedura de infringement, fiindcă ea nu funcționează dumneavoastră declanșați procedura de infringement și de plătit tot cetățenii plătesc după ce au plătit prin bolile pe care le, le, de care suferă. Deci acesta e un mecanism care nu funcționează. Pur și simplu întrebați-vă ce vor de la voi statele membre. Italia mm, cere mereu flexibilitatea de la Uniunea Europeană. Voi legați flexibilitatea de soluționarea acestor probleme, dacă vreți. Asta să faceți, dacă vreți să le soluționați. Alminter, deci pur și simplu spuneți-le guvernelor, domne, n-ai niciun pic de flexibilitate de la mine până nu rezolv problema. Punct. Mulțumesc tuturor uh, vorbitorilor. Acum îi dau cuvântul directorului general. Rog să reacționeze. Mulțumesc foarte mult pentru aceste intervenții foarte bogate în conținut. Cred că din discuție un lucru foarte clar a rezultat. Cu toții suntem de acord că legislația europeană de mediu e foarte importantă este esențială pentru calitatea vieții cetățenilor noștri, dar așa cum spunea domnul Gerbrandi, există ceva ce nu funcționează. De aici uh, îi corectez cifrele. Avem 338 de proceduri de încălcare a tratatelor și dacă uh, includem și plângele de mai mică importanță, sunt aproape 1000 de cazuri. 1000 de cazuri la toate departamentele. De ce? De ce avem așa de multe încălcări? De ce avem o implementare atât de slabă? Și cred că ce facem acum este să încercăm să privim dincolo de abordarea juridică spre cauzele adevărate. Bun, abordarea juridică va continua, pentru că trebuie să aplicăm regulile. Nu putem să ne relaxăm în legătură cu respectarea regulilor, ar fi foarte rău asta, dar uh, Vrem să vedem care sunt cauzele adevărate, care sunt problemele. Dacă e o problemă de voință politică, haideți să o plasăm la nivel politic, haideți să mergem la Consiliul European. Poate trebuie să facem asta. Există acest proces al semestrului european când toate aceste chestiuni macroeconomice sunt abordate. Noi ne creăm propriul nostru semestru pentru prima dată și pentru prima dată miniștrii de mediu vor discuta acest lucru. Până acum nu s-a întâmplat asta niciodată. Niciodată n-a existat o discuție strategică pentru că niciodată uh, cele 28 de state membre nu au fost supuse individual uh, acestor rapoarte care să indice zonă cu zonă care e situația. Într-un mod uh, ușor de înțeles, care să spună ce funcționează și ce nu funcționează și la fiecare capitol individual să spună ce trebuie făcut. Sigur, Comisia trebuie să continue procedurile de încălcare a tratatului și voi începe de la sfârșit, domnul Pălicini. Ce facem în legătură cu managementul deșeurilor în campania? Spuneți că ați ridicat de multe ori această problemă și nu se întâmplă nimic. Italia plătește amendă 220.000 de euro pe zi. Pentru că de două ori ne-am dus în fața Curții Europene de Justiție cu acest caz. Asta înseamnă că rezolvăm problema? Nu. Dar până când nu se găsește o soluție, ei trebuie să respecte legea. Ce facem? Colaborăm cu Italia la un nou plan de management care, dacă abordează chestiunile, va duce la încheierea procedurii de infringement, dar până atunci regula trebuie aplicată. Trebuie să folosim instrumentele juridice, nu avem altceva, nu avem o armată. Când o țară nu uh, respectă, nu e în conformitate, facem scrisoare de notificare, mergem la Curtea de Justiție. Dacă tot nu respectă, ne ducem iar și după aceea aplicăm penalități zilnice. Acestea sunt regulile. Trebuie să respectăm regulile. Dar dacă regulile nu dau rezultate, în mod clar, trebuie să examinăm și posibilitatea folosirii altor instrumente. Și asta a făcut IAR. Și de aceea considerăm că nu avem nimic de pierdut. Putem continua să aplicăm regulile, să dăm amenzi sau putem în uh, paralel să încercăm să avem o abordare mai strategică. De deci ce au loc aceste încălcări? Care sunt zonele în care putem corecta problemele? Domnul Florenț a spus că există intenții bune. Da, sunt mai mult de, decât intenții. Încercăm să avem un instrument care să funcționeze și cred că trebuie să examinăm și legislația. Dacă problema e la legislație, dacă e o problemă de lipsă de claritate, dacă e o problemă unui stat federal, în unele cazuri am identificat că problema e la organizațiile regionale. S-a menționat problema nitraților. Avem acum șase state membre cu proceduri de infracțiune și în cadrul uh, programului Natura 2000 avem unele probleme. Cred că sunt probleme cu unele derogări, cu unele flexibilități, dar cred că trebuie să intrăm în detalii și de aceea mai întâi trebuie făcut o analiză, după aceea o discuție cu statul membru și o încercare de a găsi calea de urmat. Doamna Dali saluta uh, EAR-ul și spunea că acesta merge la cauzele adevărate ale problemelor și ne întreba de ce uh, serviciile de ecosistem nu sunt acoperite. Acoperim achiul, <clears throat> ori nu există achi în această zonă, dar cred că în această zonă cele mai bune practici care vor veni din dialog, care vor rezulta din dialog, vor fi utile. Domnul Gerbrandi, înainte, în afară de a sublinia gravitatea încălcărilor, a pus punctul pe I și pe lipsa de priorități politice și sugera să mergem la, Comitet, la Consiliul European. <clears throat> Vom vedea cum merge discuția mâine în Consiliul de Mediu, dar cred că trebuie să găsim o modalitate prin care să avem această discuție strategică între țări la nivelul politic corect. De asemenea, menționa limită, limitele procedurilor juridice, mai ales privește calitatea aerului și cum construim cazuri pe date care sunt depășite și pe aceea trebuie să începem de la zero. Avem o nouă abordare, încercăm să rezolvăm această problemă. Există o decizie foarte importantă care va veni pe 5 aprilie și a spune că în șapte cazuri deja statele membre plătesc amenzi, dar dacă această nouă abordare va fi confirmată de Curtea Europeană de Justiție, vom evita aceste probleme juridice. Dar, încă o dată, aveți dreptate. Soluția nu e juridică. Trebuie să fie și juridică, dar nu doar atât. Trebuie să trecem dincolo de procedurile pur juridice pentru a găsi o modalitate mai bună de implementare. Domnul Avor are dreptate. Nu e doar uh, uh procedurile de infracțiune, nu doar EIR. Uh, accesul la justiție e o chestiune importantă și aici vreau să anunț două inițiative. Una este inițiativa privind asigurarea conformității, sperăm că va fi gata de adoptare până la sfârșitul lui martie, și apoi comunicarea privind accesul la justiție. O să venim cu o comunicare care va informa cetățenii cum pot avea mai mult acces la justiția de mediu în domeniile de interes, urmând jurisprudența curții. Și aș vrea să cer susținerea Parlamentului pentru aceste inițiative, pentru că sunt foarte importante și complementare. Doamna Suleve a subliniat, doamna uh, Grostet, mă scuzați, a ridicat problemele Franței în legătură cu calitatea aerului subliniate în raportul uh, de țară. <clears throat> Și mi-a pus o întrebare foarte precisă, cum se poate îmbunătăți coordonarea între statele membre și cum se pot uh, rezolva probleme legate de calitatea aerului atunci când uh, e vorba de un impact transfrontalier. Aici vreau să vă spun că tocmai prin EIR uh, uh, vom putea avea un dialog cu toate țările membre și vom putea discuta chestiuni practice, care sunt măsurile care trebuie luate în orașe pentru a avea un impact pozitiv și aș vrea să merg chiar mai departe o să începem acest lucru în Irlanda. Vom avea pentru prima dată un dialog, inclusiv cu autoritățile locale, așa numitul Air Quality Forum. Deci asta înseamnă că ne vom întâlni cu autoritățile responsabile și cu toate părțile interesate și vom discuta modalități eh, legate de fiscalitate sau de restricția traficului. Uh, care pot fi implic- uh, și regulamentele care pot fi uh, implementate. Deci acest forum pentru prima dată dă ocazia unui schimb de uh, bune practici și sper că vom avea rezultate mai bune. Doamna Schneider, Perec ridica problema directivei privind natura, protecția naturii și de ce se dă vina pe Europa. Da, într-adevăr, uneori oamenii nu înțeleg de ce spun de generația a făcut lucrurile așa și acum uh, trebuie să schimbăm lucrurile. Cred că există un uh, efort de explicare și educare. Nu putem să avem anumite tipuri de vânătoare în anumite zone, deși s-a întâmplat uh, timp de secole. Bun, știu că nu vă referați la asta, dar doar dădeam un exemplu despre cazurile cu care ne confruntăm. Nature Action Planul, uh, dialogul cu autoritățile locale trebuie să ne permită să explicăm mai mult. Și nu vrem să suprareglementăm aceste lucruri de la Bruxelles. Pentru că cred că aceste lucruri ar putea fi rezolvate mai bine la nivel național uh, și regional. Dar ce facem cu țările uh, care n-au nici măcar planuri de management, aproape jumătate, pentru aproape jumătate de site-uri? Deci e nevoie de un efort mult mai mare. Ultimul uh, lucru începește directiva nitraților. Aici s-a menționat cazul uh, Olandei. Dați-mi voie să spun că Olanda are o derogare de la directiva nitraților și problema pe care o avem acum este cu reforma PAC și a cotelor de lapte. Există probleme uriașe, nu în Olanda doar, în multe alte țări, în ce privește nutrienții care afectează solurile și Asta împreună cu biodiversitatea sunt uh, uh, domeniile în care am depășit uh, granițele planetei, ca să spun așa. Că până și derogările sunt încălcate. Și deja suntem în justiție cu șase state membre și monitorizăm îndeplinirea derogărilor. Și dacă nici derogările nu sunt respectate, trebuie să continuăm, pentru că miza este extraordinară. Dacă nutrienții uh, intră în, în cantitate mare în, în soluri, uh, riscăm totul. Îmi pare rău aici, nu e nimic negociabil, nu e marge de negociere. E o chestiune foarte serioasă, gravă, dar încercăm să colaborăm cu țările pentru a implementa uh, soluții. Ultimul comentariu aș vrea să, pe care aș vrea să-l fac este că procedurile de infracțiune funcționează uneori mai rapid, alteori mai, mai puțin rapid. Franța, datorită procedurii de infringement, de infracțiune, a rezolvat problema dificilă a nitraților. Italia uh, rezolvă problema a 200 de gropi de gunoi ilegale. Aproape 50% au fost uh, băgat, au intrat în uh, conformitate în ultimii doi ani. Deci procedurile de infracțiune vor Uh, continuăm Avem și morcovul, avem și bățul, avem și zăhărelul și bățul, cum se spune, dar bățul rămâne, dar lucrurile acestea trebuie ridicate la un nivel mai politic, trebuie să colaborăm, să susținem statele membre și actorii implicați și să încercăm să avem rezultate mai bune la implementare. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult pentru prezentare și pentru răspunsuri. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, pentru acest schimb de opinii. Trecem acum la ultimul punct pe ordinea de zi. Nu avem mult timp rămas, dar o să mai avem 10 uh, minute suplimentare din partea interpreților. Deci vorbim despre pierderile în operațiunile de finanțare care susțin proiecte în afara Uniunii Europene, proiecte de investiții, garanțiile Uniunii Europene privind pierderile Băncii Europene de Investiții, Raportul este al domnului Patricello, așa că îi dau direct cuvântul. Cari colegi, Stimați colegi, mai întâi mulțumesc Comisiei Europene pentru propunerea de decizie de foarte bună calitate pe care a elaborat-o, care respectă planul ambițios anunțat anul trecut în cadrul agendei europene pentru migrație. Banca Europeană de Investiții funcționează în interiorul și în afara granițelor Uniunii Europene prin inițiative financiare, printre care garanții cu, pe termen lung și împrumuturi pe termen lung menite să ducă la atingerea obiectivelor Uniunii Europene. În cadrul proiectelor subvenționate în Uh, sub egida Uniunii Europene, BEI are un rol din ce în ce mai important pentru a așeza obiectivele climatice în centrul priorităților sale și astfel contribuind la a face ca Europa să fie pionieră în materie de prevenire și, pentru, și în materie de combatere uh, a schimbărilor climatice la nivel internațional. Propunerea este menită să pună accentul pe eforturile de până acum ale BEI pentru punerea în aplicare a ambițiilor politice și de mediu ale Uniunii Europene prin intermediul propriilor inițiative în domeniul financiar. Din acest motiv, amendamentele elaborate vin în siajul textului elaborat de către Comisie și au menirea de a consolida angajamentele climatice ale Băncii Europene pentru Investiții, fundamentale pentru o strategie cuprinzătoare și orizontală care să vizeze toate sectoarele de activitate ale băncii și care să contribuie în mod hotărător la trecerea către o nouă economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Aceste obiective din ce în ce mai ambițioase prin intermediul, uh, uh, datorită acordului climatic de la Paris, reprezintă steaua polară care va trebui să ne călăuzească în anii următori și să călăuzească intervențiile BEI. Pentru a atinge scopurile de mediu de care vorbeam, trebuie consolidat caracterul orizontal al obiectivelor climatice, cuprinzându-le în toate inițiativele finanțate de către BEI, adoptându-se orice inițiativă necesară pentru a spori investițiile climatice ale BEI peste 50 la și 5% până în 2020. Acestea sunt propunerile la care pe care am considerat că se cuvine să le supun atenției dumneavoastră. În lumina observațiilor făcute, am toată încrederea că în urma discuțiilor de astăzi și în urma amendamentelor care vor fi prezentate până mâine, vom reuși să ajungem la votul din la, de la sfârșitul lunii martie la un text ambițios care să fie împărtășit de toată lumea în urma indicațiilor comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult domnului Patricello și acum raportorii din umbră pe marginea acestui raport. Domnul Caputo, mai întâi. Grație. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori mai întâi să-i mulțumesc domnului Patricello pentru munca desfășurată și cred că trimiterile la acordul de la Paris, la provocările în materie de schimbări climatice, sunt cât se poate de corecte și oportune. Propunerea Comisiei de a uh, extinde mandatul pentru împrumuturile externe ale BEI pentru atingerea altor obiective prioritare, printre care eradicarea cauzelor profunde ale migrației, nu poate decât să uh, primească acordul nostru. Comunitatea internațională în ultimii ani se confruntă cu o criză fără precedent în ce privește, în ce privește pe refugiați. E nevoie deci de uh, solidaritate și de o mobilizare eficientă a fondurilor necesare. Această dramă de proporții biblice necesită toate eforturile Uniunii Europene pentru a putea combate la rădăcină, la origine fenomenul acesta. Prin intermediul uh, combaterii schimbărilor climatice, care pot fi cauze ale unor catastrofe naturale și ale deșertificării, să nu uităm că aceste probleme riscă să devină foarte rapid principala cauză de migrație. În acest sens, Comisia propune ca BEI să, cresc, să crească um, împrumuturile externe pentru a se atinge cât mai rapid obiectivele agendei ONU 2030. Un singur element în propunerea domnului Patricello nu se bucură și de sprijinul meu. Se dorește o finanțare mai mare pentru sectorul climatic prin intermediul creșterii de la 25 la 35% până în 2020 al, a, a finanțării. Cred că propunerea este, oferă BEI prea multă marjă de manevră, permițându-i să se îndepărteze de propunerea Comisiei, permițându-i deci să limiteze la 25% din total investițiile în materie de climă. Astfel, s-ar produce o abdicare a Comisiei de la rolul său inițial, delegând altora alegerea politicilor de mediu care să fie finanțate. Asupra acestui, acestui element nu sunt de acord. Mulțumesc. Mulțumesc. Și acum, doamna Iatemachi. Mulțumesc, doamnă președinte. Uniunea Europeană dezvoltă un program de investiții uh, care are drept unul dintre obiectivele sale centrale să uh, aibă controlul acestor fluxuri migratorii care acum sunt scăpate de sub control. În același timp, <clears throat> trebuie să creăm noi locuri de muncă, să ne asigurăm că oamenii trăiesc decent și că au condiții de viață mai uh, bune Și cred că merită să reamintim că schimbările climatice sunt una dintre cauzele centrale ale acestor fluxuri migratorii. E poate cauza fundamentală. Seceta și așa mai departe înseamnă că oamenii trebuie să plece din țările lor ca să găsească o modalitate de a-și câștiga viața, existența. vorbim, uh, printre alte lucruri, despre nevoia de a extinde capacitatea de împrumuturi a Băncii Europene de Investiții în afara Uniunii Europene. Banca Europeană de Investiții a fost de acord că operațiunile sale din afara Uniunii Europene să fie posibile într-o proporție de 25% dacă sunt legate de lupta cu schimbările climatice. Acum vorbim de fondul de garantare și cred că avem nevoie de un set de obiective care să ajungă la nivelul de 25% cel puțin avizul Comisiei ENVI este un loc important, e o ocazie importantă pentru a discuta impactul asupra schimbărilor climatice. Raportorul Comisiei uh, pentru Buget ar prefera să trimită finanțare suplimentară continentului latinoamerican, dar când dăm bani, trebuie să ne asigurăm că acești bani sunt țintiți către zonele eh, unde putem obține rezultate palpabile. Și trebuie să ne asigurăm că nu aruncăm cu bani în stânga și în dreapta și nu obținem niciun fel de rezultat. Trebuie să fim mult mai eh, bine eh, țintiți. Mulțumesc foarte mult și acum doamna Dornano, nu, mă scuzați, doamna Conecino. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, raportorului. Salut această uh, țintă ca BEI-ul să-și păstreze nivelul actual de finanțare pentru proiecte menite să lupte cu schimbările climatice, ca partea mandatului său în terțele țări și de asemenea să-și crească limita de investiții în țările în curs de investiții uh, de la 25 la 30% până în 2020. Eu aș fi chiar pentru o cifră mai mare, deci nu sunt foarte mulțumită cu încercările de a schimba această cifră prin intermediul amendamentelor. Este foarte important să susținem uh, țările care iau măsuri eh, care contribuie la scopurile generale ale eh, Națiunilor Unite și ale acordului de la Paris. Asta e o chestiune cheie. Totuși, nu e vorba doar de lupta cu schimbările climatice, e și problema condițiilor de viață ale oamenilor din diferite alte țări, condiții afectate de schimbările climatice. Nu trăim uh, într-un uh, într-o bulă la ca, și nu, nu ne uităm la această criza migrației din o bulă. Dacă situația la frontierele noastre nu se schimbe, eforturile noastre nu vor da niciun rezultat. Civilizația noastră, până acum, a fost următoare. Alte țări au lucrat pentru noi în beneficiul nostru. Am văzut aceste lucruri în uh, scandalul uleiului de palmier. Deci trebuie să luăm uh, toate măsurile care vor uh, ajuta situația în acest mandat ca să investim în apă curată, în energie curată, renovarea infrastructurii, orașe sustenabile și uh, joburi uh, corecte. Aceste investiții ar trebui să fie susținute fără nicio întrebare. Uh, nu suntem o insulă, nu suntem izolați. Dacă noi ajutăm pe ceilalți, ceilalți se, situația se poate întoarce împotriva noastră. Mulțumesc și acum, doamna Dornanu. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc raportorului pentru activitate. În, cazul, în cadrul acestui aviz pentru Comisia de Buget, e adevărat că uh, criza refugiaților pe care o avem în fața noastră Uh, uh, trezește generozitatea multor colegi, dar după mine uh, cred că trebuie să trezească responsabilitatea. Prin proiecte de investiții în țări terțe, e posibil, dacă acestea se fac bine, să tratăm problema la sursă și să împiedicăm ca mii de oameni să moară necați în Mediterana sau să sufere în condiții mizerabile din punct de vedere sanitar când ajung în Europa. Eu aș prefera să vorbesc despre o criză migratorie mai degrabă decât de o criză a refugiaților. Pentru că refugiații uh, suferă din cauza războaielor pe motive etnice, religioase, politice, dar nu toți migranții sunt refugiați. Acest lucru nu trebuie uitat. În ce privește finanțarea, în măsura în care țara mea, Franța, este contributor net uh, la bugetul Uniunii Europene și la programele sale, insistă asupra nevoii de a da rezultate concrete de la, din programele deja existente, mai degrabă decât să creștem uh, neîncetat plafoanele, bugetele și garanțiile într-un mod general susțin ideea că obiectivele unui plan extern de investiții la care contribuie BEI, mai ales prin finanțare suplimentară unor, a unor beneficiari din sectorul privat, Uh, trebuie să uh, conțină și încurajarea investițiilor în țările vizate, mai ales în dezvoltare, investiții în dezvoltare și investiții în lupta împotriva cauzelor profunde ale migrației. În cadrul unui nou mandat oferit sectorului privat, dacă după două, a doi ani de finanțare a acestor proiecte private se constată imposibilitatea reducerii drastice a fluxului de migranți din țările de origine, propun ca împrumuturile acordate sectorului privat să fie rambursate într-un termen cât mai scurt și nerenoite în măsura în care aceste obiective nu au fost atinse. La fel, printre indicatorii pe care BEI ar trebui să-i privilegieze pentru a evalua proiectele făcute în sectoarele public și privat în direcția refugiaților și comunităților de uh, uh primire, capacitatea de a împiedica plecarea persoanelor din țările de origine ar trebui să clarifice în mod clar, să figureze în mod clar printre uh, uh, îndatoriri. Apoi, trecerea aceasta de la 25 la 30% a investițiilor în uh, uh, proiecte de climă ni se pare posibilă dacă criza migratorie uh, pe care o cunoaște Europa uh, se va uh, agrava și mai mult și atunci ar trebui să țintim fondurile spre cauzele migrației. Și îmi închei aici uh, intervenția propunând două țări elegibile în faza de preaderare, Turcia care e țară candidat, dar din cauza acordurilor recente privind migranții nu mai trebuie să primească bani de la Uniunea Europeană și apoi Kosovo, o țară pe care o cunoaștem uh, destul de bine. Mulțumesc foarte mult. Și acum Comisia, domnul Vandec. Thanks and uh, <clears throat> also also thanks to the Mulțumesc și mulțumesc și raportorului pentru proiectul de aviz referitor la amendamentul numărul 1 Nu ne deranjează trimiterea explicită la acordul de la Paris, nici la agenda pentru 2030 referitoare la dezvoltarea durabilă. La amendamentul 2, cu privire la acel procent de 25, să nu uităm că ținta aceasta este volumul minim al operațiunilor BEI din actualul mandat iar ținta de 35% trebuie atinsă până în 2020 pentru toate activitățile BEI în afara Uniunii Europene, nu doar cu privire la uh, acest mandat. La amendamentul 3, Comisia îl acceptă fără dificultăți. La amendamentul 4, El ar face obiectivul de acțiune climatică mai orizontal și aici avem în vedere toate standardele, metodele și procesele BEI. Problemele acestea vizează metoda de lucru a BEI și de aceea Comisia va trebui să discute cu BEI înainte de a se pronunța. Mulțumesc! Thank you very much. Now, uh, Mr. Patriciello. Mulțumesc foarte mult și acum în încheiere, domnul Patricello. Apreciez propunerile și sugestiile colegilor și ale comisiei și răspunsul comisiei. Vom vedea mâine ce facem cu amendamentele și mergem mai departe. Mulțumesc tuturor! Uh, Mulțumesc foarte mult. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 1 martie la prânz. Cu acestea încheiem lucrările pentru ziua de astăzi. Ne vedem mâine la ora 10. Vă mulțumesc!